Dragi colegi, vă rugăm dacă putem începe. Aș spune pentru început că această sesiune este pe web stream, așa că vă rog să comportați corespunzător. Este important ca cetățenii noștri să ne vadă bine. Aș dori să salut din tot sufletul colegii care au venit de la parlamentele naționale pentru a ni se alătura astăzi. Aș dori să mai spun că astăzi avem uh, cu noi reprezentanții ai uh, Comisiei Europene pentru a prezenta pentru prima oară, după adoptarea noului cadru de reglementare. Mă bucur foarte mult că domnul comisar Han se află pentru prima oară în Parlamentul European și aici, bineînțeles, se află cu noi și reprezentanții Parlamentelor Naționale, apoi doamna care reprezintă președinția uh, poloneză a Consiliului European. Am identificat și trei colegi de la parlamentele naționale și care sunt uh, vorbitori principali domnul Ernst Hinsken, care vorbește din partea Bundesragului german, domnul Laszlo Habis, care este reprezentantul, uh, președintele Parlamentului um, maghiar și apoi uh, președintele Parlamentului sloven. Aș dori să explic acum pe scurt că la început voi spune eu câteva cuvinte despre conținut, apoi eh, domnul comisar Han va lua cuvântul, doamna ministru Bendel și cei trei colegi de la cele trei parlamente naționale, apoi vom da cuvântul tuturor celor care vor dori să ia cuvântul de la, din partea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Vă mai rog de asemenea să completați formularul care v-a fost înmânat și pentru că după ce vom ști câți, per, câte persoane vor dori să ia cuvântul, vom hotărâ și timpul de vorbire pentru fiecare vorbitor. Va fi acesta și un exercițiu de disciplină. De asemenea, Ca președinte al acestei comisii, aș dori să spun câteva cuvinte despre importanța acestei reuniuni și de asemenea cât de importantă este prezența domnului comisar Han și a doamnei ministru Dendel, deoarece ne întâlnim într-un mod foarte special și într-un context special. Știm cu toții astăzi că Europa, care vorbește mult despre stabilitate, trebuie să, să se deplaseze către creștere, deoarece avem nevoie de creștere în Europa și avem nevoie de creștere în anii ce vor veni, pe baza unor factori tradiționali, dar și avem nevoie de investiții crescânde în noi factori de creștere, avem nevoie de investiții mai multe în Europa și știm cu toții că investițiile au nevoie de finanțare. Finanțarea înseamnă sursele sume de bani. Aceasta, din urmă, reprezintă o provocare majoră pentru Europa. În acest context, bugetul, viitorul buget al Uniunii Europene și cadrul multianual 2014-2020 este o sursă foarte importantă de finanțare publică. Cei doi ani care ne despart de 2014 vom trebui să, fac, să facem totul pentru ca acest viitor buget să fie investit în politici ce vor genera pârghii importante destinate să atragă finanțare de pe piețele financiare. De asemenea, ne interesează să elaborăm politici care trebuie să ajute Europa să investească în factori de creștere care să facă creșterea noastră sustenabilă pe termen lung, locuri de muncă să fie create și să nu fie pierdute, în, mai ales în economiile emergente. Apoi, decizia Comisiei cu privire la adoptarea primului pachet a noilor politici. Ne bucurăm foarte mult că domnul comisar Han a reușit uh, ca să facă ca prima uh, politică să fie adoptată în cadrul acestui pachet. Uh, în paralel, negocierile legate de cadrul financiar multianual sunt, uh, desfăș- sunt în continuă desfășurare. Rolul Parlamentului în negocierile bugetare ale Parlamentului European este limitat însă, deoarece noi ne oferim numai consimțământul, acordul. Însă, din punct de vedere politic, în ultimii ani am creat o modalitate de a vorbi cu glas tare despre politica bugetară europeană, astfel încât rolul partidului ă, ă, Parlamentului European să fie mai sporit. Oricum, negocierile acestui cadru de reglementare se bazează pe procesul de codecizie, o procedură ordinară care înseamnă că ne aflăm pe, acel, pe picior de egalitate cu Consiliul. Rolul Parlamentului însă este foarte important. Aș vrea să mai spun că nu începem astăzi de la zero pentru că am lucrat împreună cu cu domnul comisar Han de DG Regio în ultimii ani. Îndeaproape am avut multe reuniuni, pentru a ne înțelege mai bine reciproc, pentru a consolida încrederea, astfel încât astăzi să putem finaliza, așa cum uh, s-a planificat, negocierile privind cadrul de reglementare. De asemenea, noi la Parlamentul European am început să lucrăm deja pe următoarea politică în uh, contextul Troicii, cu președinția poloneză și de asemenea cu participarea președinției din Cipru și Danemarca. Am stabilit legături și cadrul necesar de cooperare. Aici intervine rolul dumneavoastră, știți mai bine acest lucru decât mine, însă vreau să confirm. Pentru acest cadru de reglementare aveți o cartelă portocalie, dar și sper să o folosiți cu înțelepciune pentru ca acest proces să fie cât mai neted și să slujească economiilor dumneavoastră naționale și economiei europene în general. Eu mă aflu aici ca să, ex- să vă explic tot ceea ce doriți în următorul an și mă bazez pe cooperarea dumneavoastră, sprijinul dumneavoastră, astfel încât politica de coeziune să genereze creștere și să îmbunătățească condițiile de viață și standardul de viață al cetățenilor europeni. Acestea fiind spuse, doresc acum să-i dau cuvântul domnului comisar Han și să-l rog să ne prezinte noul cadru de reglementare pentru politica de de coeziune. Aveți cuvântul, domnule comisar. Profesor Hübner. Mulțumesc, doamna profesor Hübner, dragi membri ai Parlamentului European și, în special astăzi, dragi membri ai Parlamentelor Naționale, dragi colegi. Întâlnirea de astăzi este transmisă în direct pe internet Așa că vreau să salut în primul rând toți cetățenii care participă în felul acesta la întâlnirea organizată de Comisia Regii a Parlamentului European. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici, exact în ziua în care Comisia Europeană a adoptat um, documentul referitor la fondurile structurale și în felul acesta vă pot, vă pot face o primă prezentare în legătură cu proiectele noastre legislative pentru o nouă politică de coeziune. Politica de coeziune este importantă pentru toate regiunile europene și este făcută pentru dumneavoastră. De aceea aș vrea să mulțumesc Comisiei Regii și în special doamnei Hübner pentru această oportunitate pe care ne oferă. Astăzi deschidem un nou capitol al politicii de coeziune. Președintele Barroso a cerut o nouă Uniune reînnoită. Iar această propunere este o parte esențială a acestei uniuni reînnoite. Aceasta înseamnă o nouă politică modernă de investiții în Europa și pentru Europa. Un lucru de care e nevoie urgentă pentru cetățeni, pentru economie și pentru mediu. Această politică modernă de investiții nu este doar uh, fructul gândirii mele uh, singuratice în nopțile nedormite, să zicem, ci este rezultatul multor idei care au fost uh, colectate în cadrul unei consultări realizate și pe care Danuta a menționat-o deja la întâlniri formale și informale cu statele membre, cu regiuni și cu autorități și actori locali și regionali. Această comisie și reprezentanții parlamentelor naționale au fost întotdeauna o adevărată susținere a noastră și vreau să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi tuturor. Rezultatul ne arată că eforturile noastre au meritat și pot să spun astăzi cu bucurie că, iată, misiunea este îndeplinită. Acest lucru este nu este neapărat adevărat pentru mine, pentru că mă aflu la începutul uh, misiunii mele, este începutul unei negocieri care se va desfășura pe parcursul anului viitor. Iar după aceea voi preda ștafeta văzând ce am reușit să facem noi în cele 20 de luni de mandat pe care le-am avut. Iată care sunt etapele principale prin care trebuie să trecem până atunci. După cum știți, punctul inițial a fost unul foarte dificil. Politica regională a avut de suferit. Așa că aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru că astăzi avem 84 de regiuni de convergență. Și aceasta este demonstrat pe viitor vom avea doar 68 de regiuni de convergență. Aceasta înseamnă 34 de milioane de locuitori care se descurcă mai bine în ziua de astăzi sau se vor descurca mai bine pe viitor decât în trecut. Și încheierea celui de-al cincelea raport de coeziune arată acest lucru. Noi am convins foarte mulți critici că Europa trebuie să susțină performanța și rezultatele politicii de coeziune, care va reuși să ducă la atingerea strategiei Europa 2020 și creșterea numărului de locuri de muncă. Politica de coeziune rămâne o politică esențială lucru care se reflectă în propunerea cadrului financiar multianual din iunie anul acesta. E vorba de 6 miliarde plus 40 de miliarde din noua facilitate pentru conectarea Europei. Toate acestea sunt o bază bună pentru realizarea de noi proiecte. Însă există multe etape prin care trebuie să trecem până la implementarea finală. Însă n-am început uh, de la zero. Danuta, în calitate de fost comisar, a făcut deja un pas important înainte pentru a consolida această politică și punând bani deoparte prin strategia de la Lisabona, un lucru care a funcționat foarte bine. Criza economică din 2008 și ultimele evenimente ne-au arătat că trebuie să mergem mai departe, în special în aceste momente de constrângere bugetare. Politica coeziune trebuie să fie mai selectivă. Trebuie să ne centrăm pe rezultate și pe sistemul condiționalității și al stimulentelor. Cadrul multianual financiar stabilește care este marja noastră de manevră și felul în care banii vor fi atribuiți. Acest cadru stabilește care sunt banii disponibili pentru fiecare categorie, regiune cooperare teritorială și acele regiuni cu caracteristici specifice geografice sau demografice. Toate categoriile de regiuni sunt indicate aici și puteți vedea că ne centrăm pe cele sărace. Avem 71,5% din banii disponibili care sunt alocați la 121 de milioane de persoane, cei care aveau cea mai mare nevoie aceasta pentru a realiza infrastructuri și pentru a diversifica economia pentru ca Europa să fie mai rezistentă. Aceste investiții sunt foarte bune și două treimi din exporturile fiecărui stat membru sunt dedicate pieții interne. Aceasta ne arată că un euro cheltuit, de exemplu, în Polonia, aduce în general 46 de cenți pentru fostele țări din UE 15. Iată, înțelegeți acum de ce e nevoie de această concentrare asimetrică care este esențială pentru politica noastră. Aș vrea să trec acum la pachetul legislativ propriu-zis. Am încercat întotdeauna ca regulile să fie simplificate. Iată de ce am uh, căutat modalități de simplificare a cadrului general al coeziunii. Prin urmare, propunem o armonizare a prevederilor actuale și a sistemelor de management, nu doar între diversele fonduri structurale, ci și în ceea ce privește politica maritimă și de pescuit și dezvoltarea rurală. Am propus un regulament unic care să stabilească datele actuale și mecanismul pentru cinci instrumente de finanțare. E vorba de fondul de coeziune, fondul european social, fondul pentru dezvoltare rurală și fondul maritim și de pescuit. Între toate acestea e nevoie de o coordonare bună și pentru prima oară am reușit să acoperim aceste cinci instrumente, aceste cinci fonduri. Propunerea noastră pentru a acorda o mai mare atenție performanței, instrumentelor comune, monitorizării și raportării, armonizării criteriilor de eligibilitate, iată că au funcționat. Avem multe în exemple în acest sens, pe care însă n-aș vrea să le menționez acum. Ținând cont de contextul economic actual, e clar că politica de coeziune trebuie să fie un stimulent al creșterii economicii și locurilor de muncă. E vorba de o politică de investiții pentru a îmbunătăți performanța, dezvoltarea și dezvoltarea regiunilor rămase în urmă pentru a ajunge la armonizarea pieței interne. Toate regiunile, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, ar trebui să se centreze pe potențialul lor pentru o creștere inteligentă și inclusivă. Un exemplu, de exemplu, uh, felul în care sunt angajați tinerii în Europa. Sunt regiuni în care acest nivel al ratei angajării tinerilor este de, la, de 8%, 20% sau 15%. Rata șomajului, mă scuzați. Această rată trebuie redusă în continuare. Avem nevoie de un mesaj clar care să fie trimis cetățenilor noștri și avem nevoie de cooperare transfrontalieră. Bineînțeles că nu vă pot da astăzi niște date detaliate pentru fiecare regiune în parte. E important să avem un acord pentru viitoarea perioadă de programare bugetară pot să vă arăt o simulare a eligibilității ținând cont de datele actuale pe care o vedeți aici. După introducerea categoriilor de tranziție, avem acum un sistem mai consolidat, mai echitabil, care face ca regiunile care trec prin aceeași economică, situație economică să fie tratate la fel. Pentru ce sunt folosiți banii? Tratatul arată că trebuie să reducem disparitățile între regiuni însă trebuie să vedem cum facem acest lucru. Am spus întotdeauna că eu îmi doresc cu adevărat ca politica regională să fie un instrument cheie a obiectivelor Europei 2020. Pentru aceasta trebuie să ne centrăm pe un număr limitat de priorități care să corespundă acestei strategii Europa 2020 am ales 11 obiective simetrice care au legătură cu strategia Europa 2020 și care oferă în același timp o anumită flexibilitate regiunilor pentru a putea alege aceste obiective în funcție de nevoile lor specifice. În al doilea rând, am stabilit niște cote minime pentru Fondul Social European 20%, 40% pentru tranziție și 52% pentru regiunile mai bine dezvoltate. Am stabilit de asemenea obligația de a concentra resursele pe câteva priorități în toate fondurile și pentru toate obiectivele, și anume investiții în creștere, locuri de muncă și cooperare teritoriale. Care este programul? Puteți vedea aici care este organizarea programului pentru finanțarea viitoare. Propunem în cadrul strategic pentru cele cinci fonduri care traduc practic obiectivele din strategia Europa 2020. Așa cum v-am spus, pentru mine era important să întărim o programare integrată și tocmai de aceea am întărit posibilitatea ca statele membre să și pregătească și să implementeze programe care să includă mai multe fonduri la oaltă. Pe baza cadrului strategic actual, statele membre pot să pregătească programe de cooperare cooperare împreună care vor fi negociate cu Comisia. Am spus întotdeauna că diferitele niveluri de guvernanță, în special cel local și regional, trebuie să intervină la pregătirea documentelor. Iată de ce această programare prevede și o stabilire a unui cod de conduită în ceea ce privește implementarea principiilor de parteneriat și de guvernanță multinivel. Iată meniul care decurge practic din strategia 2020. E vorba de investiții prioritare în funcție de obiectivele fiecărui fond și de regulamentul său specific. De exemplu, la obiectivul simetric de întărire a competitivității IMM-urile, Aici avem două priorități de investiții care promovează antreprenoriatul și dezvoltarea de noi modele de afaceri. Unele dintre aceste obiective sunt esențiale pentru creșterea economică și au devenit obligatorii, însă voi reveni mai târziu la aceste aspecte. Concentrând resursele existente pe prioritățile cheie, acest lucru nu este de ajuns. În plus, regiunile și statele membre trebuie să stabilească la începutul ciclului de programare niște indicatori foarte clar și ușor de măsurat pentru a putea face o monitorizare bună a progresului înregistrat. Raportarea în legătură cu atingerea sau nu a obiectivelor va fi o sarcină centrală pentru managerii de programe. Mai mult decât atât, performanța depinde de condițiile, dacă sunt, acestea sunt îndeplinite sau nu. Ați auzit vorbindu-se despre condiționalități și aș dori ca fondurile să fie cheltuite atunci când reglementarea este cea potrivită, astfel încât să nu există niciun fel de suminare de niciun fel. Regulamentul propune de altfel o listă de obiective simetrice și condiții generale care vor fi preanalizate înainte de adoptarea oricărui program. Criteriile pentru aceste condiții sunt stabilite foarte clar, astfel încât să avem o evaluare transparentă pentru a vedea dacă aceste criterii sunt îndeplinite sau nu. Drept exemplu, vom vedea care este strategia națională de cercetare și strategiile de implementare a Small Business Act transpunerea directivelor esențiale în ceea ce privește performanța energetică, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, promovarea energiilor regenerabile și așa mai departe. Un plan de transport global, o politică de piață activă și așa mai departe. Mai avem încă multe de făcut, după cum vedeți. În ceea ce privește condiționalitatea, regulamentul propune niște prevederi foarte clare pentru a stimula programele care au performanțe bune. Nu e vorba aici de concurență între programe. E vorba de a ne asigura că programele își respectă obiectivele pe care le ating până la urmă și recompensând aceste performanțe bune, 5% din fonduri vor fi alocate în funcție de aceste performanțe în urma unei evaluări finale care va fi făcută în 2019. Și aici vreau să vă cer susținerea din partea Parlamentului European. Pentru că aceasta, știu foarte bine, nu este o idee uh, cu care să fie de acord prea multe state membre. Propunem de asemenea o legătură puternică între politica de coeziune și guvernanța economică globală a Uniunii. Dorim să ne asigurăm că atunci când o țară trece printr-o criză economică, politica de coeziune este utilizată în mod adecvat pentru redresarea situației. E nevoie de strategii și de proiecte și, eventual, suspendarea resurselor care ar putea periclita situația economică și mai mult. Aceasta este o soluție de ultimă instanță pentru a putea redresa situația economică. Este o soluție de ultimă instanță, după cum spuneam, care va fi aplicată în mod proporțional și în mod eficace, asigurând un tratament egal tuturor. Toate aceste lucruri sunt descrise în pachetul de regulament care vă este prezentat. Câteva cuvinte acum în legătură cu diversele fonduri, în special fondurile de care sunt responsabil eu. Scopul uh, acestui prim fond este de a promova dezvoltarea și uh, aceasta în special în regiunile în care industria este în declin, respectând, bineînțeles, obiectivele strategiei Europa 2020. E vorba aici de concentrare simetrică și reîntărirea politicii teritoriale. Pentru aceasta, Fondul de Dezvoltare Regională se centrează pe o serie limitată de obiective. Ținând cont de importanța creșterii economice, există trei obiective care sunt obligatorii. ID, inovare, întărirea competitivității pentru IMM-uri și o trecere către o economie locală. În regiunile bine dezvoltate, 80% din aceste fonduri trebuie investite în aceste trei obiective obligatorii și 20% trebuie să fie alocați pentru programe de eficiență energetică. În regiunile mai puțin dezvoltate, doar 6% trebuie alocate pentru eficiența energetică. Fondul de coeziune va susține în continuare proiectele din statele membre care au un PIB per capita mai mic decât 90% decât media europeană. Principalele priorități sunt în continuare mediul și transportul. În regulament trebuie să se clarifice interacțiunea cu noua facilitate europeană și 10 miliarde din cele 16 miliarde aproximativ sunt dedicate acestui nou instrument. Cooperarea teritorială, un alt instrument interesant pentru comisia dumneavoastră. Au existat multe cereri pentru a crește alocările financiare pentru cooperare teritorială, iar propunerea bugetară pe care am făcut-o este tocmai de o creștere de 30% față de fondurile actuale vom contribui în felul acesta la creșterea investițiilor pentru joburi și creștere economică. Bineînțeles că va exista o anumită flexibilitate pentru anumite programe care se referă, de exemplu, la chestiuni transfrontaliere foarte specifice. Și aici dorim să facem o simplificare pe cât posibil. De exemplu, propunem un set unic de reguli per program, indiferent de locul în care se fac cheltuielile. Avem, de asemenea, o modernizare a structurilor de management, astfel încât programele de cooperare teritorială să aibă o singură autoritate de gestiune și o singură autoritate de audit. În felul acesta, multe autorități de audit dispar în contextul actual Acest uh, nou fond, cooperare teritorială prin gruparea europeană, este unul foarte important care a fost revizuit de asemenea. Avem nevoie însă de ceva timp pentru ca acest concept să se înfiripe. Am dorit să clarificăm regulile și să facem ca acest fond să fie mai ușor de utilizat. Propunerea noastră este aceea de a oferi statelor membre șase luni pentru adoptarea unui astfel de fond. Între timp se aplică regula acordului tacit. Am introdus de asemenea un alt element de flexibilitate pentru a mări sfera de aplicabilitate pe viitor. Simplificare. Mulți dintre dumneavoastră ne-ați întrebat dacă aceste reguli de finanțare ar putea fi simplificate și pot să vă spun cu plăcere că există reguli de simplificare în noul buget propus, în special în noul pachet. În primul rând, o armonizare a regulilor de eligibilitate pe care am prezentat-o și mai devreme, o extindere a regulilor costurilor simplificate, am introdus uh, concepte noi care vor permite programelor să se prezinte documente anual și în felul acesta povara de documentare va scădea pentru administrațiile implicate. Am extins și utilizarea tehnologiei informației în gestiunea fondurilor, astfel încât să se implementeze o adevărată politică de coeziune electronică. Fondul de Solidaritate Europeană. Am să prezint aici câteva comentarii în legătură cu comunicarea făcută. În contextul bugetar actual, în multe state membre s-a renunțat la ideea de a pune din nou pe tapet propunerea din 2005 și am venit cu o nouă comunicare care să prezinte și să reflecte mai bine contextul actual. Am propus o limitare a Fondului de Solidaritate doar pentru dezastrele naturale, însă incluzând aici și dezastre industriale, de exemplu, care sunt declanșate practic de dezastre naturale. Am inclus și alte dezastre care se desfășoară cu încetinitorul, să le spunem. Iar obiectivul nou, simplu, depinde, care a fost introdus pentru dezastre regionale depinde de PIB-ul regional. Încercarea noastră a fost uh, aceea de a avea o acoperire geografică cât mai extinsă. De asemenea, vom grăbi plățile care se vor face în anumite procente, dar limitate în termeni absoluți și vom utiliza și o simplificare administrativă dorim ca statele membre să se gândească și la introducerea criteriului de condiționalitate, și anume plăți modulate în funcție de gradul de implementare a noii legislații europene în ceea ce privește prevenirea dezastrelor. Planurile de gestiune a dezastrelor și uh, noile fonduri uh, europene pentru prevenirea dezastrelor care trebuie să fie bine utilizate. În felul acesta vom putea ajunge la îmbunătățiri deosebite în cadrul acestui fond. În încheiere, am făcut uh, o prezentare a noii politici de coeziune și acum depinde de dumneavoastră de reprezentanții locali, regionali și europeni să interveniți în acest proces în mod constructiv într-o dezbatere care va urma în lunile viitoare. Aștept cu nerăbdare acest schimb de părere al nostru și, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră întotdeauna. Vă mulțumesc! We can do it. Așa vom face, spune președinta. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Și uh, acum o să dau cuvântul reprezentantei președinției poloneze. Szanowna Pani Przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați membri ai Parlamentului European, doamna comisar, doamnelor și domnilor, am așteptat cu toții cu nerăbdare această zi publicarea noului pachet legislativ pentru politica regională pentru perioada următoare, iar această curiozitate și tensiune se datora faptului că politica regională face parte din politicile cele mai importante Comunicarea Comisiei privind bugetul Uniunii Europene după 2013 ne lăsa să întrezărim deja cum va arăta acest pachet. Suntem de altfel conștienți că și orizontul de timp este destul de strâns. Este o sarcină comună și un obiectiv comun pentru noi toți să eh, dăm viață politicii de coeziune începând cu 1 ianuarie 2014. Asta înseamnă uh, și pentru președinția poloneză că trebuie să impună un ritm alert de activitate în acest sens. Dar este important ca toți partenerii să fie deschiși cooperării. În numele președinției poloneze, aș dori să mulțumesc domnului comisar Han pentru prezentarea noilor proiecte în cadrul politicii de coeziune ne este clar că a fost un efort legislativ extraordinar pe care uh, și l-a asumat Comisia. Deja de patru ani suntem martorii unei dezbateri însuflețite privind viitorul politicii de coeziune și știm cât de dinamică uh, a fost această dezbatere, cât de diferite au fost inițial uh, abordările și punctele de vedere ale statelor membre. Această sarcină a fost îngreunată și de uh, criza economică și financiară, ale cărei efecte, din păcate, se mai fac simțite. Propunerile Comisiei uh, constituie un bun punct de plecare pentru procesul de negociere. Sperăm ca aceste negocieri să fie cât mai scurte și să se încheie cu o formulă de compromis care să fie satisfăcătoare pentru toate părțile pentru că propunerile sunt echilibrate și reflectă cele mai importante probleme care au fost menționate în cadrul dezbaterii. Ceea ce ne bucură în mod deosebit este viziunea comună a politicii de coeziune, este o politică modernă care trebuie să facă față provocărilor dezvoltării economice și care ține seama și de implicarea unor cetățeni din ce în ce mai activi uh, și implicați în viața politică. Pentru noi, politica de coeziune, în acest sens, trebuie să fie un instrument și în transpunerea strategiei UE 2020, așa cum, de altfel, își propune și Comisia. Ceea ce ne bucură pe noi este că vocile statelor membre au fost ascultate în sensul consolidării abordării în spiritul dezvoltării și uh, în spiritul unei mai bune orientări a acestor politici spre obiective este importantă consolidarea programării strategice pentru ca politicile europene să fie puse în legătură cu instrumentele financiare. O dezvoltare durabilă uh, poate fi asigurată doar atunci când măsurile sectoriale toate sunt înmanunchiate într-o strategie unitară. În felul acesta, măsurile complementare sunt uh, înmanunchiate și contradicțiile sunt minimalizate. O politică orientată spre obiective Uh, va trebui să fie garantată printr-o intercondiționalitate și o înmănunchiere tematică mai uh, clară. Statele membre însă trebuie să nu considere că această condiționalitate uh, ar fi o sancțiune, ci ca un element pozitiv al sistemului de integrare, pentru că noi în felul acesta dorim să îmbunătățim competitivitatea europeană. Este important ca uh, flexibilitatea planificării pentru fiecare țară în parte să fie uh, păstrată. Suntem uh, de părere că propunerea Comisiei vine în întâmpinarea acestei așteptări. Doresc să mulțumesc Comisiei și pentru faptul că a găsit multe soluții interesante pe care ni le propune și care sunt în concordanță și cu dimensiunea teritorială și urbană a politicii de coeziune, care este un element al abordării integrate. Primul schimb de uh, opinii informal între statele membre, în perspectiva comunicării Comisiei din iunie anul curent a dovedit că anumite chestiuni necesită încă o analiză aprofundată și dezbateri în cadrul Consiliului. Din discuțiile de sondare pe care le-am avut până acum reiese că uh, următoarele propuneri vor crea discuții. Legarea fondului de coeziune cu instrumentul Connecting Europe Facility sprijinirea unei uh, noi categorii pentru uh, regiunile numite uh, regiuni de tranziție este uh, nevoie de măsuri specifice și, de asemenea, macrocondiționalitatea și managementul financiar uh, vor necesita discuții. Cu siguranță vă puneți întrebarea în ce mod președinția poloneză se gândește să configureze negocierile în acest sens. Conform tradiției, ele vor avea loc la nivelul grupului de lucru al Consiliului pentru fonduri structurale, pe 12 și 13 octombrie um, acest grup de lucru se va întâlni după ce uh, domnul comisar Han va prezenta pachetul pe 11 octombrie. După încheierea acestor um, runde de pre negocieri. Comisia Europeană va prezenta statelor membre propunerile sale și președinția poloneză după aceea va organiza negocieri directe, astfel încât statele membre să poată să efectueze o analiză eficientă a acestor propuneri și să um, ne împărtășească punctele de vedere pentru negocieri. Noi intenționăm ca în a doua jumătate a lunii octombrie să demarăm deja aceste negocieri pentru a urgenta acest proces. Am uh, proiectat un seminar cu participarea Comisiei Europene pentru 14 octombrie în legătură cu planificarea strategică având în vedere că va urma după aceea o vacanță de Crăciun, timpul de care vom dispune va fi doar de eh, două luni până la vacanță, deci va fi o rundă intensă de 11 întâlniri pentru negociere privind planificarea strategică, de condiționalitate de, eh, și înmănunchiere tematică, eh, de asemenea colaborare teritorială. Obiectivul nostru va fi ca negocierile să fie încheiate, astfel încât președinția daneză și cea cipriotă să poată să se concentreze pe alte elemente. Ne propunem ca într-un raport al președinției poloneze să uh, atragem atenția asupra celor mai importante probleme strategice, iar acest raport va fi supus dezbaterii ministrilor de resort în cadrul unei întâlniri informale pe data de 16 decembrie. Sperăm că angajamentul decidenților la acest nivel foarte înalt va conferi acestui proces o uh, mare dinamică. Dați-mi voie să spun în final uh, și sper că am și dovedit acest lucru că la numeroase runde de întâlniri și dezbateri cu dumneavoastră uh, am ținut seama de faptul că Parlamentul European este un partener important pentru președinția poloneză, de aceea um, vă urmărim cu mare atenție spusele și intenționăm să ne întâlnim cu regularitate cu raportorii dumneavoastră uh, Uh, să îi implicăm în activitatea noastră, să invităm la seminariile noastre pentru a sprijini procesul de negociere. Suntem convinși că schimbul de experiență uh, va determina de asemenea aprobarea acestor rapoarte cât mai rapid de către Parlament. Vă mulțumesc foarte mult! I would like to invite... Aș dori acum să îl invit pe reprezentantul Bundestagului, domnul Hinske, să ia cuvântul. Stimate domnule comisar Han, stimate colegi, stimați colegi din Uniunea Europeană. Pentru politica regională europeană, ziua de astăzi este o zi importantă. Este vorba despre uh, fixarea macazului pentru perioada 2014-2020. Și aș vrea să spun de la bun început că în ultimii ani Uniunea Europeană uh, s-a uh, dezvoltat cuprinzând în clipa de față 27 de state membre, dar nu doar numărul membrilor Uniunii Europene a crescut. Europa se și integrează tot mai mult și condițiile de viață devin din ce în ce mai apropiate. Acest lucru este valabil și pentru regiunile care, din punct de vedere structural, nu sunt chiar așa de dezvoltate. Dați-mi voie să atrag atenția foarte pe scurt uh, și asupra unui aspect pe care îl cunosc foarte bine în calitate de uh, politician Um, angajat în politica regională. Știu cum s-au schimbat anumite state. Cu 15 ani în urmă, la noi în Germania, regiunile Bayerischer Wald la granița cu Cehia sau regiunea Eiffel, care este apropiată de Franța, erau regiuni mai sărace, în care iarna șomajul era de peste 40%. Ei bine, lucrurile s-au schimbat esențial spre bine. Stimate colegi, stimați colegi, cu siguranță uh, cunoașteți regiuni din țările dumneavoastră care, din regiuni foarte sărace, s-au dezvoltat în uh, regiuni în care merită să trăiești. Ei bine, acest lucru s-a realizat, uh, am încercat să apropiem nivelul Eh, de viață al regiunilor. Acest lucru este un plus pentru regiuni, dar este și un plus pentru Europa. Pentru că oricât de critici sunt unii vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană, eh, noi eh, trebuie să realizăm că multe regiuni au avut de profitat substanțial în urma uh, Um, calității de membru al Uniunii Europene și că um, s-au dezvoltat multe metropole um, în regiuni înfloritoare. Doamnelor și domnilor, fără uh, dubiu, în perioada 2007-2013, regiunile din Uniunea Europeană au făcut un pas esențial înainte cele 355 de miliarde de euro care au fost puși la dispoziția politicii de coeziune au fost ă, o bună investiție în domeniul economic, social și teritorial și pentru coeziunea economică, socială și teritorială în Europa, pentru creștere, dezvoltare, ocuparea forței de muncă. Vreau să menționez că Germania a fost uh, cel mai mare plătitor net, dar în același timp era pe locul 5 în ce privește beneficiarii. Care sunt obiectivele pe care această politică le urmărește? Sunt trei în principal din punctul meu de vedere. În primul rând, convergența pentru regiuni care în medie uh, au mai puțin de 75% din PIB-ul eh, mediu al Uniunii Europene. Este important ca aceste regiuni să poată fi dezvoltate și tocmai de aceea aici eh, promovarea, stimularea este cea mai importantă. În al doilea rând, pentru regiunile care în perioada 2006 au îndeplinit acest criteriu, a existat un phasing out degresiv. Acum nu mai este nevoie de o finanțare la fel de substanțială uh, pentru a stimula competitivitatea și ocuparea forței de muncă. Este vorba despre fonduri din Fondul Social European și pentru dezvoltare regională. Acest uh, tip de stimulare pentru noi în Germania a fost deosebit de importantă pentru că în felul acesta decalajul între regiunile mai bine dezvoltate și cele mai slab dezvoltate să scadă. În al treilea rând, colaborarea teritorială și cooperarea transfrontalieră prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională uh, trebuie să fie în continuare uh, stimulată. Și această ocazie vreau să atrag atenția asupra faptului că arhitectura politicii de coeziune, conform opiniei noastre, s-a uh, impus. Tocmai de aceea, Găsesc că este binevenit ca noua structură de stimulare să se orienteze după cea veche. Colegele mele și colegii mei germani, fie că sunt membri uh, la nivel federal, fie la nivelul landurilor al parlamentelor, împărtășesc această părere. Avem doi colegi din Bundestag, doamna Fos și cu mine, suntem aici și de asemenea doi politicieni în domeniul politicii regionale, miniștri uh, secretari de stat din landurile, cum este domnul dr. Markov și domnul dr. Schneider sunt prezenți aici și îmi uh, împărtășesc punctul de vedere. În ce privește uh, noua propunere a Comisiei pe care o așteptăm pe 12 octombrie, aș vrea să mă refer la planurile care, Comisiei care până acum au devenit cunoscute Astăzi deja ni s-au împărtășit o serie întreagă de elemente. Nu sunt foarte sigur dacă aceasta va fi eh, baza a ceea ce urmează ca pe 12 octombrie să ni se mai uh, expună o dată. Deci dotarea de fonduri va fi de 376 de miliarde de euro, 40 de miliarde pentru fondul de infrastructură Connecting Europe Așa că politica de coeziune uh, va mai avea 336 uh, de miliarde de euro la dispoziție. Asta mie mi se pare că este ceva mai puțin decât în legislatura care se încheie acum, respectiv în perioada de stimulare, pentru că a fost vorba de 19 milioane de, de este vorba de o, um, o scădere cu 19 milioane de euro. Eu uh, reprezint interesele naționale și ca atare evident că mi-aș fi dorit mai mulți bani, dar politica noastră uh, nu vrea uh, să crească, de fapt, cheltuielile Uniunii Europene pentru că trebuie să stabilim, evident, un prag superior conform constrângerilor bugetare. 231 de miliarde ar trebui să fie afectate pentru convergență, pentru regiunile mai puțin dezvoltate, care asta înseamnă 70% din fondurile de care, um, care sunt prevăzute și acest lucru este bine. Iar 69 miliarde de euro vor merge în fondul de coeziune, mai ales uh, pentru uh, noile state membre, cu excepția Ciprului și Portugaliei. Și acest lucru îl salutăm. Dar și în acest caz este nevoie de un phasing out. Pentru că regiunile care nu se vor mai încadra în categoria convergență are nevo- au nevoie de două treimi din mijloacele de care au dispus până acum. Toate regiunile care până acum în cadrul obiectivului convergență au beneficiat de fonduri și în care PIB-ul reprezenta 75% eh, din eh, media PIB-ului la nivelul Uniunii Europene, ar trebui în continuare să eh, se încadreze în această categorie. Ar trebui să mai fie înființată și o categorie nouă pentru regiunile aflate în tranziție și ar urma să profite acele regiuni care între, au între 75 și 90% din PIB-ul mediu pe Uniunea Europeană și aici este vorba de 39 de miliarde de euro prevăzute. Doamnelor și domnilor, am vorbit și am lăudat fosta arhitectură de stimulare a regiunilor. Nu există acum o necesitate stringentă de a introduce o nouă categorie intermediară pentru regiunile în care PIB-ul este între 95 și 90%, uh, care în uh, perioada actuală nu beneficiază de uh, fonduri în cadrul vreunei categorii fiecare stimulare uh, trebuie să fie uh, prevăzută până la urmă degresiv și uh, regiunile care au probleme deosebite vor putea, ca și până acum, să beneficieze de banii pe care statele membre le pun la dispoziție pentru sporirea competitivității. Eu sunt foarte critic față de introducerea unui uh, nou nivel și 10% din mijloace sunt afectate acestei noi categorii. Eu cred că acești bani ar putea să fie mai bine uh, repartizați pe alte categorii. Toate celelalte regiuni și în noua perioadă uh, pot să fie stimulați conform obiectivului de competitivitate și ocuparea forței de muncă regională. Ar fi vorba de 53 uh, de miliarde de euro necesari, care ar corespunde exact structurii vechi, care deja uh, s-a dovedit uh, benefică în practică pentru stimularea regiunilor îndepărtate ar putea să mai punem la dispoziție încă un miliard de euro. Dați-mi voie să vă mai fac o sugestie din practica de până acum. Există o reglementare în care uh, discrepanța între două regiuni ar trebui să fie mai mare de 20% regiunile uh, tot timpul se află într-o competiție. Acest lucru este de altfel și de dorit. Totuși, mie mi se pare că această regulă de 20% um, ar merita să fie îmbunătățită, pentru că deja la uh, o diferență de 15%, cred că um, regiunea dezavantajată ar trebui să beneficieze de fonduri pentru a putea recupera din această discrepanță. Pentru că altfel industria uh, va migra de la un standard la altul și acest lucru nu poate să fie în interesul uh, dezvoltării viitoare. Domnul comisarul Han a atras atenția asupra modului în care vede domnia sa politica de coeziune în perioada următoare. Eu sprijin intenția Comisiei de a ajusta politica de coeziune la obiectivele strategiei Europa 2020 pentru a stimula o dezvoltare inteligentă, durabilă, o creștere uh, Um, inteligentă. Acest lucru se cere atât în regiunile mai puțin dezvoltate, cât și în regiunile puternice din Europa. De aceea, eu, ca și Comisia, sunt de părere că politica de coeziune după anul 2013 va trebui să fie continuată în toate regiunile din Europa. Și după cum ni s-a spus, vor fi stabilite priorități în ce privește uh, investițiile. Deci, uh, aceste priorități vor cuprinde toate fondurile europene, că este fondul de dezvoltare, fondul de coeziune, fondul pentru dezvoltare rurală, uh, pentru uh, agricultură pescuit. Deci, uh, domnul comisar Han le-a menționat. Fiecare stat membru va trebui să dezvolte o strategie de dezvoltare care să uh, fie ancorată într-un uh, acord de parteneriat în scris. Iar ceea ce s-a convenit a trebuit să fie verificat în fiecare an. Această strategie de dezvoltare ar trebui să se transforme într-un program operativ diferențiat și concret nimic nu ar fi mai grav, doamnelor și domnilor, decât dacă banii europeni uh, ar fi investit greșit sau ar fi irosiți. Tocmai de aceea uh, există mecanisme de verificare pentru ca cetățeanul european să fie sigur că banii săi ai contribuabilului sunt folosiți eficient în scopurile cele mai fericite. Acest lucru este important pentru Europa și pentru acceptanța față de politica de coeziune. Stimate doamne, stimați domni, Republica Federală Germania uh, are 16 landuri. Rolul landurilor noastre federale ar trebui să fie respectat când se încheie asemenea acorduri. Știu că nu este simplu or, totdeauna, dar Constituția țării noastre cere acest lucru. Iar în ce privește concentrarea tematică a politicii de coeziune, pe viitor ar trebui să fie stimulate temele și domeniile care decurg din obiectivele strategiei 2020. În uh, regiunile mai dezvoltate, puținele subiecte, cum sunt eficiența energetică și e, sursele regenerabile de energie, care e, vor reprezenta cel puțin 5% din investiții, plus competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și inovația. Accept de asemenea acest lucru? Convergența, regiunile de convergență. De asemenea, și acest lucru mi se pare foarte înțelept, pot să își selecteze și alte subiecte, ca de pildă construcția administrativă. Dar și ele trebuie să fie foarte bine orientate spre obiective, astfel încât planurile de dezvoltare să stimuleze integrarea regiunilor. Pentru că Obiectivul este până la urmă ca nivelul de trai să fie comparabil între diversele regiuni. Iar dacă nu vor mai uh, exista mijloace uh, din domeniul infrastructurii pentru uh, regiunile mai puțin dezvoltate, trebuie să ne gândim, pentru că fond, mijloacele acestea din Fondul pentru Dezvoltare trebuie în continuare să fie accesibile. Puneți la faptul, ideea, domnule comisar Han, că poate din acest punct de vedere veți mai reflecta. În ce privește fondul social european. Există de asemenea proiecte pentru piața muncii. 52% pentru competitivitate, 40% pentru tranziție și restul pentru regiunile de convergență. Foarte bine. Pentru a îmbunătăți însă eficacitatea, 5% din aceste mijloace de stimulare ar trebui să nu fie plătite de la bun început, să, să se constituie un fel de rezervă iar cel care își uh, atinge obiectivele să fie răsplătit prin acest stimulant suplimentar. Dar uh, acest stimulant nu ar trebui să ducă la uh, programe care în orice caz să absoarbă acești 5% de premiu, pentru că competitivitatea și progresul necesită și abordări mai novatoare și mai riscante. Și este important ca și aceste abordări să fie răsplătite. În concluzie, salut elementele care până acum au fost făcute cunoscute pentru noua perioadă, începând cu 2014. Îmi doresc în câteva locuri, așa cum am spus, anumite îmbunătățiri. Nu sunt, de fapt, doar dorințele mele, ci um, această opinie este împărtășită majoritar în uh, toată Republica Federală Germania. Stimate colegi, stimați colegi, acum mă interesează să aud cum priviți dumneavoastră propunerile de reglementare făcute de către comisie. Cadrul este destul de reușit, dar noi știm că uneori diavolul se ascunde în detaliu și noi ne dorim cu toții pentru următoarea perioadă o îmbunătățire a situației care să ducă la o ameliorare a condițiilor de viață și o îmbunătățire a uh, investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate. Diversele state membre au dispun acum de șase luni pentru a putea analiza propunerile făcute. Haideți să folosim, să valorificăm acest timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, thank you uh, very much. Uh, mulțumesc foarte mult. Domnul este președintele Comisiei pentru Dezvoltare Uh, științifică. Iar următorul vorbitor este din partea adunării naționale a Ungariei, specializat pe politici regionale. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Pentru Ungaria, politica de coeziune printre politicile de specialitate ale Uniunii Europene joacă un rol important nu doar pentru că beneficiază de o mare parte din uh, fondurile de uh, dezvoltare, ci și pentru că putem să ne implicăm mai mult în dezvoltarea Europei. Eu sunt primar și uh, am putut vedea cu ochii mei cum aceste mijloace pot crea locuri de muncă și pot să contribuie la dezvoltare. Uh, unei țări. Ungaria uh, înseamnă 2% din teritoriul european, cam 2% din populația europeană, dar vom beneficia de 7% din aceste fonduri. Este o regulă ca aceste fonduri să nu înlocuiască cheltuielile publice, ci trebuie să completeze cheltuielile publice. Deci în felul acesta și bani publici și bani privați trebuie să fie mobilizați. Eu sunt primar al orașului Eger și sunt în același timp deputat în Parlamentul Maghiar. Vreau să vă spun că din 2007 300 de proiecte în valoare de 38 de miliarde de forinți au fost realizate. Parcul industrial din Eger, Uh, și uh, dezvoltarea, uh, modernizarea facultății um, sunt asemenea exemple. Obiectivul nostru în Ungaria este ca politica de coeziune să fie stimulată în continuare pentru că este un garant pentru o mai bună dezvoltare de care avem nevoie în Europa. În următoarea perioadă, uh, ne imaginăm o politică de coeziune puternică care să ofere răspunsurile corecte eh, la noile provocări și în felul acesta vom putea atinge mai eh, lesne și obiectivele strategiei 2020. Deci este important ca în competiția eh, globală să ne demonstrăm competitivitatea și este și obiectivul nostru ca uh, stimularea regională să fie îmbinată cu strategiile europene. Argumentul maghiar în această discuție este că principiul coeziunii este în continuare un principiu relevant. Deci nu trebuie înlocuit uh, de uh, obiectivele Europa 2020. Coeziunea este un garant pentru competitivitatea globală. Există și un consens între statele membre în sensul că politica de coeziune este un element important al politicii de coeziune, iar acest lucru ne permite să ne facem o proiecție pozitivă în legătură cu următoarea perioadă financiară. Dar discuția privind plafonarea, de asemenea, trebuie să fie aprofundată. Propunerea Comisiei privind uh, politica de coeziune ar uh, putea să însemne uh, o povară suplimentară pentru cele mai sărace regiuni. Și um, acest lucru um, nu știu dacă este chiar just. Este important în continuare ca și cofinanțarea Uniunii să nu fie mai uh, scăzută decât până în prezent. Propunerea Comisiei Europene din 29 iunie menține mijloacele de stimulare a regiunilor la nivelul de până acum, dar pentru regiunile cele mai sărace acest lucru nu este foarte avantajos. Considerăm în continuare că obiectivul coeziunii teritoriale nu poate fi atins cu mijloacele financiare existente iar noile regiuni ar care se dezvoltă pot oferi și uh, avantaje pentru vechile regiuni din Europa. Deci eu cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe uh, cele mai sărace regiuni din uh, Europa, pentru că și Ungaria nu poate să-și sporească competitivitatea decât fortificându-se astfel în interior. Deci este vorba despre stimularea restructurării structurale, um, iar propunerea Comisiei Uh, limitează marja de acțiune a statelor membre. Ungaria uh, susține ideea flexibilității. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să uh, valorifice fondul de coeziune după propriile necesități. De pildă, uh, ar trebui să uh, poată uh, și taxa pe valoare adăugată la un moment dat să fie aplicată flexibil în ce privește realizarea proiectelor comunale. Iar meniul obligatoriu al priorităților care se propune sau modul în care uh, se uh, fac uh, contabilizările limitează flexibilitatea statelor. Într-un mediu flexibil se poate acționa mai bine. În ce privește obiectivele strategiei Europa 2020, regiunile cu siguranță vor juca un rol cheie, dar totul depinde de posibilitățile și de capacitățile regiunilor. Ca regulă generală, măsurile și programele pentru crearea de locuri de muncă ar trebui să fie prioritare. Iar în afară de aceasta, ar trebui să fie consolidată coeziunea socială și ar trebui combătută sărăcia. În regiunile mai dezvoltate, de asemenea, este vorba despre stimularea cercetării fundamentale și, de asemenea, despre stimularea unor uh, ramuri industriale care pot să crească uh, valoarea adăugată a economiei. Deci, mă gândesc că, în ce privește uh, utilizarea fondurilor, ar trebui să uh, fie conceput un plan integrat care să fie în același timp flexibil, pentru că o asemenea strategie integrată de investiții poate să permită o bună coordonare uh, în utilizarea diverselor fonduri și în calitate de primar propun ca realizarea coeziunii teritoriale să fie uh, tot timpul avută în vedere uh, și conform specificului local. Agenda teritorială 2020 uh, conține aceste priorități. Abordarea integrată, uh, de altfel, a fost susținută și de președinția maghiară și afirma că politica de coeziune nu poate avea succes decât dacă este integrată, pentru că doar așa statele uh, membre și politicile regionale uh, pot să își uh, îmbunătățească statutul. Politica de coeziune trebuie să țină seama de specificul local, să valorifice uh, Uh, și uh, puterile locale și uh, acest specific. Politica de coeziune și mijloacele pentru dezvoltarea regională trebuie să fie mai bine coordonate. Documentul Agenda Teritorială 2020 a fost adoptat în Gödele în uh, mai anul curent de către miniștrii de resort. Iar această strategie conține mai multe obiective, o dezvoltare echilibrată, o apropiere între uh, rural și urban, programe transfrontaliere, conectivitate teritorială, aspecte de mediu și valorificarea unor valori culturale. În uh, perspectiva acestei agende, cred că este foarte important ca poverile administrative în repartizarea banilor să fie diminuate, pentru că regulile actuale um, prevăd o mare complexitate birocratică și creează greutăți statelor membre. Eficiența diverselor programe depinde și de uh, modul în care ele pot fi aplicate și uh, nu poverile administrative, ci filosofia administrativă, în primul rând, ar trebui să fie ameliorată. Politica de coeziune trebuie configurată mai simplu și mai transparent. Procesele de implementare pot fi urgentate și în felul acesta și cota de eroare poate să fie redusă. Este important și noi încă înainte de 2014 am uh, configurat un set de reguli clare. Cred că este foarte important ca mijloacele pe viitor să poată fi folosite mai eficient și ca miș, utilizarea mijloacelor să fie orientată spre rezultate și să poată fi controlată încă în perioada de planificare. Doamnelor și domnilor, sper ca politica de coeziune, care este o reușită în clipa de față a politicii europene, să nu își piardă din importanță nici după 2013. Ca reprezentant al unui oraș mic, doresc să-mi exprim speranța că politicienii care au competențe în acest domeniu să dezvolte o politică inteligentă în spiritul așteptărilor noastre ale tuturor și că regulile eh, vor fi uniformizate de asemenea în perioada următoare. Vă mulțumesc tuturor! Următorul eh, vorbitor de la Adunarea Națională din Slovenia, președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională și Administrație Publică Locală. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, membrii uh, comisiei, dragi oaspeți, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat această ocazie de a prezenta propunerea noastră, punctul nostru de vedere al Parlamentului sloven în ceea ce privește viitoarea politică de coeziune. Politica de coeziune reprezintă una din temeliile Uniunii Europene și reprezintă un semnal clar al solidarității între regiuni este și o pârghie de creștere a dezvoltării Uniunii Europene. Are multă valoare adăugată și înlesnește modernizarea și dezvoltarea durabilă. Bineînțeles că aceasta reprezintă, exprimă și solidaritatea europeană. Ne confruntăm cu multe, cu multe provocări. Competitivitatea, crearea de locuri de muncă, competi- concurența Bineînțeles că în tot trebuie să realizăm toate aceste obiective în uh, contextul cadrului um, financiar. Însă uh, criza existentă reduce spațiul de manevră pentru a face față acestor provocări. Acest lucru este valorit pentru bugetele naționale ca și pentru bugetul Uniunii Europene. În, această, în, această, în acest context, propunerea făcută este una realistă pentru că ține cont de prevederi de stabilizare a finanțelor publice, ca și nevoia Uniunii Europene de a face față acestor provocări. Trebuie să remarcăm un lucru. Posibila limitare asupra bugetului Uniunii ar putea să pericliteze obiectivele noastre, mai ales în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Propunerea pentru următorul cadru financiar multianual trebuie să fie legată de strategia 2020 și trebuie să sprijine implementarea obiectivelor acesteia. Acest buget și acest mediu, când trebuie să impulsionăm economiile, Trebuie să avem mijloace suficiente în multe regiuni din Europa, ca și la nivel local. Acesta reprezintă o pârghie majoră de finanțare a măsurilor necesare pentru îmbunătățirea competitivității și crearea de locuri de muncă. Din acest punct de vedere, este foarte important ca politica de coeziune în cadrul cadrului multianual multi financiar și politica de coeziune trebuie să-și păstreze partea în bugetul Uniunii. Acest lucru este adevărat nu numai pentru că se concentrează pe investiții și creștere, ci pentru că mecanismul a fost deja testat și dovedit și este mai bun decât toate sistemele alternative. Guvernarea la nivele multiple, care cuprinde și viziunea guvernelor locale, vorbește în sprijinul acestei teorii în ceea ce privește uh, crearea, elaborarea politicii de coeziune. Trebuie să spunem că mm, bugetele existente nu sunt suficiente, bineînțeles, pentru a satisface nevoile și a implementa toate programele, de aceea avem nevoie de o abordare ambițioasă. Politica de coeziune poate să mobilizeze și să dezvolte resursele necesare pentru a, ajun- a ajunge la o coeziune sporită. Trebuie de asemenea să menținem și să sporim interconectivitatea dintre noi. Trebuie să sporim solidaritatea și să ajutăm regiunile mai puțin dezvoltate să se dezvolte mai mult. Trebuie să ne asigurăm că politica de coeziune trebuie să, fie, să existe în toate regiunile, deoarece numai astfel vom putea înlesni, spori competitivitatea, astfel încât să satisfacem potențialul de dezvoltare în fiecare regiune. Este important ca în implementarea acestei politici regiunile să nu se confrunte cu schimbări majore, uh, bruște în termeni financiari. Ne aflăm într-o criză economică și financiară, de aceea orice modificare majoră poate avea urmări grave, importante pentru fiecare regiune. Aceasta poate duce nu numai la distrugerea potențialului de dezvoltare al regiunii respective, ci poate să modifice și reforturile curente de finanțare. Trebuie să asigurăm mecanisme de tranziție suficiente care să ducă la o eliminare treptată, gradată. Regiunile care au primit asistență financiară în perioada 2002-2007 peste un prag de 50% vor primi sprijin suficient. Există cerințe majore de investiții și sprijinim de aceea menținerea unei porțiuni adecvate, totuși acel transfer de 10 miliarde de euro în facilitatea Linking uh, Europe este greu de, sub, de mm, fundamentat. E, trebuie să uh, evităm și să eliminăm blocajele, însă problemele nu vor fi întotdeauna ușor de rezolvat. De aceea, cred că trebuie să păstrăm aceste 10 miliarde în contextul politicii de coeziune și să ne asigurăm că toate criteriile sunt satisfăcute. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că există o cooperare strânsă între statele membre și Comisia Europeană atunci când este vorba de stabilirea unor proiecte prioritare. Este vorba aici și de programe de cooperare teritorială. Aceste programe reprezintă un instrument de a face schimb de practici bune la nivel european și, de asemenea, ele înlesnesc investițiile și cooperarea în uh, și între regiunile mai defavorizate. De aceea uh, sprijin în mod deosebit consolidarea cooperării și a programelor de cooperare transfrontaliere care sunt foarte importante pentru dezvoltarea regională și mai ales pentru regiunile ultraperiferice, iar regiuni, uh, relațiile de bună vecinătate trebuie să contribuie la creșterea stabilității și păcii în Europa. Aceste politici de coeziune trebuie să aibă rezultate, ceea ce face ca politicile să fie eficiente și eficace și o folosire eficientă a bugetului european. Condiționalitatea poate juca un rol pozitiv aici, în conformitate cu strategia Europa 2020 și alte implicații ale statelor membre, cum ar fi programe naționale. Cred că aceste lucruri sunt extrem de bune pentru că fondurile de coeziune duc la crearea de noi locuri de muncă. Și această legătură poate să genereze condiții structurale și instituționale pentru implementarea cu eficacitate a politicii de coeziune. Sunt mai puțin sigur însă de faptul dacă este bine să, să aplicăm și sancțiuni în legătură cu, aceste, cu această situație, deoarece s-ar putea ca statele membre să se afle pe poziții diferite și să nu, se, să nu mai funcționeze neapărat un principiu democratic și să nu ducă la cele mai bune rezultate. Este adevărat faptul că ne aflăm într-o criză a îndatorării și utilizarea fondurilor de coeziune trebuie să meargă mână în mână cu eforturile noastre de consolidare a finanțelor publice. Însă, fondurile de coeziune sunt destinate creșterii creșterii competitivității, a dezvoltării și a creării de noi locuri de muncă. Unele state membre au probleme și um, primesc um, fonduri uh, nu întotdeauna când au nevoie de ele. Conceptul de precondiție, în conformitate cu Comisia Europeană, aceasta are legătură cu domeniile specifice în care este nevoie de asistență regiunile europene vor trebui să analizeze și să examineze atent cum să cheltuie aceste fonduri. Însă, trebuie să subliniez următoarele. Trebuie să fim siguri să nu supraîncărcăm cu cereri parțiale cu politici ale anumitor instituții, pentru că aceasta ar genera o politică de coeziune mai puțin bună. Coeziunea, uh, ONG-urile, autoritățile locale, instituțiile locale, toate trebuie să contribuie la o politică de coeziune um, eficientizată. Regulile trebuie să fie simple, clare, simple, clare și ușor de înțeles pentru managerii de proiect. Deci politica de coeziune trebuie să fie simplificată din punctul de vedere al regulilor, dar trebuie neapărat să eficientizăm și cadrul uh, legal ce uh, cuprinde prevederi uh, financiare. Trebuie să colaborăm, să conlucrăm pentru a reduce numărul de instituții participante, mai ales instituții care joacă rol în control, deoarece prin implementarea acestei noi politici trebuie să fie orientată către rezultate. La fel de important este a stabili une priorități, unele priorități tematice, însă trebuie să avem o ma mare flexibilitate când este vorba de implementare și trebuie să subliniez posibilitatea de a avea o licitații publice, mixte, comune, atunci când vorbim despre capital și despre regula N plus 2. Regiunile și statele membre sunt obligate să atragă, să extragă fonduri de multe ori și nu sunt orientate spre rezultate. Trebuie să subliniem aici uh, un concept pentru că și alte, alte politici trebuie să fie uh, considerate, cum ar fi cea de dezvoltare regională. De asemenea, este vorba și de contractul de acordul de parteneriat, care trebuie să contribuie la îmbunătățirea planificării strategice, ceea ce va genera mai multă complementaritate și sinergie și coerență între diferitele politici. Este adevărat faptul că Trebuie să fim atenți, deoarece aceste documente nu trebuie să spărească sarcina administrativă să poate ivi și o chestiune legată de jurisdicție. Precondiția unei lansări cu succes a unei politici de coeziune de succes după, 20, după 2013 constă în închiderea cu succes a negocierilor cu privire la următorul cadru financiar, o prioritate pentru următoarele 18 luni. Sunt convins că Parlamentul European și Parlamentele Naționale pot să joace aici un rol credibil. Mulțumesc! Uh, uh, mulțumesc foarte mult, domnule Trofenic. Și acum vom avea o perioadă de dezbatere mai strânsă ca timp. Avem 15 vorbitori înscriși pe listă și pot să vă ofer 4-5 minute per vorbitor în cazul în care nu există și alți vorbitori care se vor înscrie pe această listă. Deocamdată situația nu e chiar atât de rea. Vom începe cu domnul Stavrakakis din partea Parlamentului European. Mulțumesc, doamna președinte. Με την έναρξη σήμερα της διαδικασίας για την υιοθέτηση... Stimați reprezentanții ai Parlamentelor Naționale, stimate colegi, stimați colegi, Odată cu adoptarea acestui nou cadru legislativ pentru politica de coeziune, cred că avem ocazia să îmbunătățim eficacitatea acestei politici de coeziune și să ne îngrijim ca măsurile care urmează să fie stabilite să fie măsuri durabile. Este important ca punctele slabe ale acestei politici să fie lăturate. Nu vrem în niciun fel să creăm piedici noi în această politică. Am analizat propunerile Comisiei ele corespund mai mult sau mai puțin liniilor fundamentale ale Parlamentului European și este vorba de susținerea tuturor regiunilor, iar de asemenea de crearea unei categorii intermediare pentru finanțarea regiunilor dincolo de aceasta și controlele să fie adecvate. Aș vrea să mă concentrez asupra unui aspect în legătură cu care vreau să spun că Ehm, noi, eh, atunci când se discuta ehm, această legislație, am spus că nu suntem de acord. Nimeni eh, eh, nu neagă faptul că un control trebuie să fie mai eficient, astfel încât activitatea să fie mai bine orientată asupra obiectivelor. Dar în consultările care au avut loc am constatat că au fost înaintate propuneri care uh, contracarează uh, a ceea ce ne-am imaginat noi în uh, această rezoluție și chiar părțile direct interesate au formulat critici. Mă voi referi la câteva asemenea aspecte. Comisia a respectat concluziile consultărilor și cred că Uh, uh, această propunere nu trebuie să fie adoptată în forma actuală, pentru că altfel cei care uh, realizează proiectele de coeziune ar fi pedepsiți. Noi în Parlamentul European am spus de fiecare dată că nu suntem de acord cu un punct, nu suntem de acord cu introducerea unor precondiții care nu sunt în acord cu obiectivele politicii de coeziune. Și cred că toate grupurile politice din Parlamentul European, din acest punct de vedere, um, vorbesc într-un glas. Aș vrea să întreb Comisia următoarele. Cum uh, s-a ajuns la actuala propunere care, într-o manieră indirectă, leagă finanțarea fondurilor de coeziune cu, politicile macropol, cu macropoliticile fiecărui stat. Pentru că noi eh, am vrea să sprijinim propunerea Comisiei, dar eh, pe noi ne interesează ca propunerea Comisiei să devină baza pe care să garanteze eficiența politicii de coeziune și creșterea potențialului economic a fiecărei regiuni. Mulțumesc foarte mult! În momentul în care am spus că sunt 15 vorbitori, deja alți 10 și-au dor- exprimat dorința să intervină, deci voi da 3 minute, 3 minute jumate fiecăruia. Johanna a fost din Germania, va fi următoarea vorbitoare. Mulțumesc. Voi avea o intervenție foarte scurtă, având în vedere provocările în fața cărora se află Uniunea Europeană. Uh, politicienii de stânga uh, văd o serie de probleme în modul în care Comisia abordează uh, stabilirea priorităților și îmbinarea cu strategia Europa 2020. Comisia planifică o listă de priorități Uh, care să indice uh, asupra căror teme trebuie să concentreze fondurile uh, de coeziune. Iar aceste priorități trebuie să se orienteze după strategia Europa 2020. Eu cred că o asemenea îmbinare cu această strategie creează probleme pentru că în regiuni nu mai poate să funcționeze flexibilitatea necesară și în felul acesta orientarea politicii de coeziune asupra necesităților concrete ale regiunilor nu mai este posibilă, se pierde. Este nevoie, sigur, de crearea unui uh, spațiu strategic coerent în domeniul agriculturii și în domeniul politicii de pescuit. Dar dacă politica de coeziune devine până la urmă un instrument care să servească doar strategia 2020, cred că uh, necesitățile specifice uh, nu vor mai putea să beneficieze de fondurile necesare. Comisia dorește ca o parte a fondurilor structurale să fie condiționată de reformele economice și structurale în statele membre. Uh, este vorba despre parteneriate de dezvoltare și investiție. Dar uh, asemenea parteneriate, dacă nu se încheie cu implicarea directă a regiunilor, uh, nu cred că vor mai putea să-și atingă obiectivul inițial de a stimula politica structurală și de reducere a disparităților între regiuni. Eu cred că asemenea uh, condiționalități și sancțiuni cred că trebuie să fie respinse pentru că uh, ar fi afectate și uh, corporații care nu au niciun fel de responsabilitate în ce privește dezvoltarea politicilor regionale. Tocmai de aceea noi respingem deci asemenea prevederi. Mulțumesc! Thank you, uh, very much. Mulțumim! Acum, doamna Mazzoni din partea Parlamentului European. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea în primul rând să vă felicit pentru această dezbatere în legătură cu noua politică de coeziune. Salut noul program de lucru care a fost prezentat de președinția poloneză și sper ca acest program de lucru să fie respectat. În felul acesta, noua perioadă de programare va începe la timp, uh, fără să ne precipităm așa cum s-a întâmplat cu programele anterioare. Vreau să mulțumesc de asemenea domnului comisar Han pentru că ne-a prezentat, ne-a ilustrat propunerea comisiei, propunere care a fost prezentată chiar uh, azi dimineață și care, bineînțeles, trebuie analizată în detaliu. Aș vrea încă, încă de pe acum să fac câteva comentarii succinte. În primul rând, cred că propunerea prezentată este coerentă și corespunde viziunii strategice a Parlamentului European în măsura în care se reiau aici, practic, obiectivele fixate în strategia 2020 însă Parlamentul uh, se simte oarecum trădat în intențiile sale în ceea ce privește procedura de simplificare și de evaluare în funcție de rezultate, un lucru pe care l-am spus de mai multe ori. Cred că coordonarea controlului gestiune nu duce neapărat la o simplificare. Reducerea obiectivelor nu este exact ceea ce ne doream noi, pentru că uh, selectarea obiectivelor nu se face în mod adecvat într-o Europa cu 27 de state membre, care oricum este în continuare în extindere. Iar politica de coeziune care apare în uh, documentul prezentat de comisie ar putea să nu respecte obiectivele esențiale ale politicii de coeziune și să aducă prejudicii regiunilor celor mai defavorizate. O îngrijorare care a fost exprimată deja de parlamentarii naționali dinaintea mea. Dimensiunea teritorială a fost accentuată în această nouă strategie, un lucru care este demn de salutat și aceasta în special pentru că acum se acordă o mai mare atenție agendei urbane, însă ținându-se cont de această dimensiune a integrării cu zonele suburbane. Un alt mesaj pozitiv este acela de a ține cont de vocația și rolul IMM-urilor. Însă nu se înțelege prea bine cum ar putea deveni IMM-urile beneficiari privilegiați ai politicii de coeziune. Iată uh, îngrijorările fundamentale pe care tocmai le-am exprimat și care se referă în special la această condiționalitate, respectiv cele patru criterii de condiționalitate. Eu sunt de acord cu criteriul de condiționalitate ex ante, care fusese deja definit dinainte, pentru că în felul acesta acționăm în mod preventiv în ceea ce privește realizarea proiectelor. E vorba de o condiționalitate în funcție de rezultate, însă nu sunt uh, foarte de acord cu condiționalitatea structurală care depinde de intervenția statelor membre, deci intervenția la nivel național. condiții care sunt impuse de către statele membre. Sunt împotriva condiționalității macroeconomice, de asemenea pentru că aceasta nu este coerentă cu politica de coeziune. Politica de dezvoltare nu poate fi frânată de aceasta. Politica de coeziune trebuie să ajute, de fapt, zonele defavorizate pentru a crește din punct de vedere economic. Și acest lucru nu se poate obține dacă avem o reducere a obiectivelor. Pe de altă parte, pactul de stabilitate trebuie respectat, trebuie să ținem cont de acest criteriu, însă nu putem adăuga aceste obiective politicii de coeziune pentru că altfel nu vom reuși să facem nici una, nici alta. Sunt de asemenea împotriva introducerii noi categorii intermediare sau a regiunilor în tranziție. Ținând cont de faptul că todavia mai trebuie definite consecințele, această introducere de noi categorii nu va aduce beneficii țărilor europene și oricum nu respectă spiritul politicii de coeziune. Iar datele la care am avut acces, e vorba de 70 de milioane de persoane care ar putea beneficia de pe urma introducerii acestei noi categorii, însă chiar și mai mulți uh, vor avea de suferit de pe urma ei. Deci cred că în acest sens va trebui să ne întoarcem înapoi, pentru că nu este o propunere coerentă cu propunerea Parlamentului, care acceptase deja ideea de a pune regiunile în tranziție separate. Însă volumul total al investițiilor nu se schimbase. Și aș vrea să vă uh, pun și o întrebare de clarificare în legătură cu această propunere a Comisiei. Fondul de coeziune își schimbă regulile fără să se clarifice în mod adecvat ce se va întâmpla după această schimbare a regulilor cu determinarea resurselor pentru fondul de coeziune, în special atunci când există nesiguranță ce privește utilizarea parțială a acestor fonduri pentru alte politici europene. Nu înțelegem care este cadrul practic al acestei operațiuni. Mulțumesc! Aș vrea să vă rog să aveți intervenții mai succinte. Doamna Angela Gherăco. Mulțumesc, doamna președintă. Stimate domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, vreau să spun că întâlnirea de astăzi este foarte importantă pentru coeziunea în Uniunea Europeană. Cred că Ă, noul cadru financiar multianual ar trebui să constituie premiza pentru o dezvoltare echilibrată în Uniunea Europeană. Eu vin dintr-o țară, cum este Grecia, care ă, are particularități geomorfologice și ă, constatăm că tocmai regiunile marginale ale Uniunii Europene trebuie să fie tratate eh, deosebit de critic. Suntem o țară cu multe insule și credem că este dezavantajată eh, această țară în ce privește accesibilitatea. De aceea trebuie să fie dezvoltat transportul, comunicarea, pentru ca eh, în felul acesta dorința de a atinge coeziunea să se realizeze. Este nevoie despre o politică care să creeze un echivalent de transport, să fie o prioritate în acest domeniu. Noi uh, avem experiență în acest domeniu și am ajuns și la rezultate pozitive. În ce privește problema uh, complementarității, trebuie să ne gândim la situația specială a anumitor regiuni. Pro Problema nu este doar pentru Grecia mare, ci și în alte regiuni marginale ale Uniunii Europene. Propunerea Comisiei care a fost făcută și la reuniunea informală pentru afaceri europene în 28 iunie în Polonia, uh, prevede crearea unui fond uh, de infrastructură. Uh, lucrurile ar putea să sună pozitiv, dar totuși creează probleme, pentru că în felul acesta se creează tematic un nou fond care, de fapt, o nu uh, valorifică decât rețele cum ar fi TNT sau TNE, ceea ce înseamnă că elimină în continuare uh, insulele din cuprinderea acestor programe. Și eu cred că fondurile structurale uh, în felul acesta nu vor putea să fie investite și în avantajul acestor regiuni, deși ar fi necesar. Crearea unei categorii intermediare pentru regiuni mi se pare pozitivă. Credem că Uh, regiuni care sunt uh, greu accesibile, regiunile montane sau regiunile insulare, din acest punct de vedere trebuie să uh, fie considerate ca regiuni care trebuie să fie stimulate, tocmai conform particularităților lor geografice. Și repet, mă refer la insule sau la zonele montane. Trebuie să fie un criteriu și nu neapărat PIB-ul să fie acest criteriu. De asemenea, cred că procedurile trebuie să fie simplificate. Acest lucru este foarte salutar în noul program. Procedurile sunt foarte complexe și asta, de fapt, este în dezavantajul eficienței. Cred că este un obiectiv care nu va putea să fie atins foarte ușor, dar oricum uh, este momentul să avem o discuție publică pe tema aceasta, cum să procedăm în cadrul unor consultări publice. Thank you uh, very much. On... Mulțumesc foarte mult. Acum, din partea Parlamentului European, Karima Deli. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, eu salut prezentarea pe care ați făcut-o astăzi aici pentru că am senzația că ne întoarcem la un instrument esențial instrumentul urban care se afla în programarea precedentă, tocmai pentru a ajuta cartierele urbane. Prin această strategie integrată și printr-un nou FEDER mai vizibil, printr-o integrare a aleșilor locali, sper că această sinergie între Fondul Social European și FEDER, care să fie în favoarea incluziunii sociale și a luptei împotriva sărăciei să aducă beneficii cetățenilor, în special locuitorilor din cartiere. Din păcate, nu există o rată de finanțare coerentă pentru cele două fonduri, care să fie mai înalt pentru strategia urbană, așa cum se întâmplă în programarea actuală. Salut de asemenea inițiativa referitoare la eficiența energetică. Inițiativa Comisiei de a pune deoparte 20% din bugetele naționale din FEDER pentru eficiența energetică. Întrebarea mea este foarte simplă. O a, reînnoire energetică, în special la locuințelor și a locuințelor sociale, trebuie să ofere și garanții de alocări bugetare pentru a preveni două lucruri, injustiția socială și precaritatea energetică, în special pentru locuitorii cartierelor marginașe. De aceea vreau să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ne-ați oferit tocmai aceste garanții pe care le așteptam. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum din partea Austriei, domnul Conrad Stein. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. estimate domnule comisar, noi, cei care venim din Austria, salutăm, bineînțeles, propunerile făcute de domnul comisar în ce privește politic strategia de uh, dezvoltare. Din punctul nostru de vedere, se creează garanții pentru o mai mare eficiență a mijloacelor de stimulare a dezvoltării regiunilor. Această strategie este configurată uh, mai diferențiat și ca atare ni se pare că își va atinge mai sigur obiectivele decât până acum. Aș dori să subliniez, eh, ca și antevorbitorii mei, că competitivitatea între regiunile care au beneficiat de uh, fonduri uh, pentru dezvoltare și cele care nu au beneficiat uh, să uh, fie echilibrate într-un fel. Deci acestei echilibrări să-i se acorde o atenție mai mare. Ne bucură de asemenea că urmează ca printre beneficiari să se numere și întreprinderile mici și mijlocii, așa cum s-a întâmplat de altfel și în trecut, iar uh, Fondul European de Dezvoltare și pentru noi a fost un instrument important în ce privește foaia de parcurs pentru dezvoltarea Uniunii până în anul 2020, noi credem că politica de coeziune și de dezvoltare vor putea să aducă o contribuție în atingerea obiectivelor, dar mai ales condițiile cadru pentru IMM-uri ar trebui să fie îmbunătățit și pentru sectorul serviciilor, pentru că în sectorul serviciilor se găsesc cele mai multe locuri de muncă. Și aici există încă un potențial de dezvoltare. Adesea trebuie să constatăm că există o presiune asupra salariilor dintre diferitele categorii sociale. De asemenea, ne îngrijorează faptul că cresc prețurile la materia primă, la energie, că nu se poate garanta stabilitatea prețurilor. Deci noi ar trebui să facem tot ce ne stă în putere ca și în acest punct de vedere să fie stimulată activitatea de inovare, de cercetare științifică, pentru că și ele pot să creeze locuri de muncă și să contribuie la stabilitate. Dar în mare suntem foarte mulțumiți de propunerile făcute de domnul comisar Hahn. Mulțumesc foarte mult, deci crește, Iohannes, numărul uh, persoanelor fericite. Iar acum, din partea Parlamentului European, Maria Irigona Perez. președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Poziția grupului meu a fost deja prezentată de doamna Kakis în ceea ce privește aplicarea politicilor macroeconomice. Însă aș vrea acum, doamna președintă, să salut aici prioritatea care a fost manifestată și anume de a asigura dezvoltare economică și locuri de muncă. Domnule comisar, am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Am să vă prezint trei dintre ele. Prima întrebare se referă la o știre care a fost publicată în presa spaniolă azi dimineață și aceasta a generat îngrijorare în rândul cetățenilor se arăta acolo că Comisia ar dori să suspende ajutoarele regionale pentru țările cu deficit. Și vreau să vă întreb dacă este adevărat că Comisia Europeană prevede congelarea acestor ajutoare regionale, înghețarea ajutoarelor regionale pentru țările cu deficit. A doua întrebare, referitoare la categoria intermediară. Ne puteți explica în detaliu cum se va face repartizarea fondurilor între uh, regiunile care intră în noua categorie intermediară, ce procent va fi alocat regiunilor care nu vor mai beneficia de ajutorul de convergență. A treia întrebare se referă la un instrument, rezerva de eficiență, pe care eu l-aș înțelege drept optimizarea resurselor. Comisia dorește să introducă această rezervă de eficiență, deși în trecut ea a fost uh, respinsă pentru că reprezenta o povară administrativă deosebită. Nu credeți că ar fi mai bine ca sistemul de analiză a performanței să se facă în funcție de elementele pozitive și nu în funcție de aceste programe? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, din partea Bundesratului austriac, domnul Franz Rehardt. Doamnă președinte, domnule comisar, stimate doamne, stimați domni, mulțumesc foarte mult. Antevorbitorul meu, Conrad Steindl, a menționat deja că poziția Austriei vizavi de propunerea comisarului uh, este cât se poate de pozitivă și uh, ca și alți antevorbitori, ne putem imagina că acest program de stimulare uh, poate să fie legat de anumite măsuri fiscale. Politica structurală nu poate înlocui politica economică dintr-o țară și este necesară o disciplină bugetară uh, pentru a garanta bunăstarea unui stat. Poziția austriacă este deschisă față de uh, măsuri inovatoare în ce privește cofinanțarea în regiunile mai puțin dezvoltate și credem că partea de cofinanțare poate să fie scăzută pentru a conferi și acestor regiuni posibilitatea să acceseze asemenea fonduri. Este până la urmă o chestiune de fair play, de echitate iar în ce privește strategia pentru 2020, inclusiv ca bază pentru utilizarea fondurilor de coeziune, aici avem o dorință, fondurile viitoare, fie că <laughs> vor fi eurobonduri sau alte tipuri de fonduri, să fie transparente și în felul acesta să nu se ajungă eventual la sporirea datoriilor Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. Doamna Mănescu. Doamna președintă, vreau să-i mulțumesc domnului comisar Han pentru uh, propunerea făcută. Uh, vreau să spun că, în special, grupul ALDE salută ideea simplificării, așa cum uh, am cerut în repetate rânduri, simplificarea regulilor, simplificarea managementului, Uh, salută stimularea creșterii economice și competitivității pe care o regăsim în uh, propunerea Comisiei, uh, prin orientarea investițiilor în special înspre întreprinderile mici și mijlocii. De asemenea, grupul ALDE este în favoarea rezervei de performanță. Sigur că noi am propus chiar o rezervă de mai mare de 5%. Însă, în ce privește uh, simplificarea regulilor, în ce privește setul comun de reguli pe care îl regăsim uh, aici în, uh, în propunere, constatăm că în continuare statele membre au posibilitatea de a impune și, la nivel, și de la nivel național reguli suplimentare peste cele pe care le agreem la nivel european, uh, Uh, lucru care ar putea duce la situația cu care ne confruntăm în momentul de față în diferite state membre, la suprareglementare, suprareglementare care, bineînțeles, este în defavoarea beneficiarilor în final. Și aici poate ar trebui să, să ne concentrăm un pic pe o simplificare reală și o simplificare care să vină, într-adevăr, în sprijinul beneficiarilor. Uh, vorbind de simplificare, în același timp, Uh, vreau să mă refer la una dintre propunerile Comisiei uh, care spune că statele membre pot comasa sau reduce numărul autorităților responsabile cu gestionarea fondurilor. Aici aș dori să știu dacă, înainte de a lua o astfel de decizie, statele membre consultă sau notifică Comisia și dacă se face uh, eventual o analiză privind Uh, eu știu, oportunitatea acestei uh, comasări, acestor reduceri, în așa fel încât să nu uh, creeze dezechilibre în accesarea fondurilor. De asemenea, salutăm condiționalitatea macroeconomică. În general, grupul ALDE este de acord cu această condiționalitate în acord cu guvernanța economică, însă am dori să avem mai multe detalii cu privire la mecanismul, la modul în care această condiționalitate va fi aplicată, va fi implementată uh, în, în realitate. Uh, și uh, un alt lucru pe care vreau să-l menționez, noi am susținut tot timpul importanța actorilor de la nivel regional și local și nu am regăsit în, pro, în propunerea Comisiei, cel puțin până la această dată nu am găsit uh, referiri la acest aspect, de care cred că depinde foarte mult succesul uh, politicii de coeziune. Uh, actorii de la nivel local și regional sunt de fapt cei care gestionează și trebuie să gestioneze eficient politica de coeziune și instrumentele europene. Uh, un alt lucru uh, referitor la uh, simplificare este introducerea conceptului de e-cohesion prin care beneficiarii vor avea posibilitatea să depună documentația aferentă proiectelor în format electronic. Este un lucru foarte bun. Vrem însă să știm dacă există deja un calendar impus statelor, statelor membre până la care acestea să pregătească infrastructura IT Uh, care să poată intra în, uh, în funcțiune din 2014, pentru că de asta va depinde, uh, repet, eu știu, succesul cu care acest mecanism e-cohesion va fi utilizat. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Massimo Garavaglia. Mulțumesc, domnul Massimo Caravaglia, din partea Italiei. Mulțumesc, doamnă președintă. E clar că noi toți suntem de acord cu obiectivul simplificării și a eficientizării politicii de coeziune. Suntem de acord și cu faptul că trebuie să insistăm asupra dezvoltării economice, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Însă aceasta depinde în primul rând de companii și printre companii cele mai importante sunt IMM-urile care reprezintă 80% din locurile de muncă din Italia, 70% din investiții și 70% din valoarea adăugată creată. Și tocmai pentru că vorbim aici despre competitivitatea IMM-urilor, ar trebui să vedem cum am putea soluționa adevărata problemă cu care se confruntă IMM-urile. Mă refer aici la accesul la credit, pentru că cu Basel 3 va fi și mai dificil pentru ele să aibă acces la credite. Întrebarea mea ar fi de aceea următoarea, dacă ne putem gândi la o soluție simplă de utilizare a fondurilor de coeziune pentru ca acești bani să fie folosiți uh, în vederea înființării unui fond de garanții propriu prin care IMM-urile să aibă acces la credite. În felul acesta am avea practic un dublu beneficiu. Pe de o parte, băncile ar fi cele care ar evalua eficiența și solvabilitatea proiectelor prezentate și a IMM-urilor. Pe de altă parte, am avea un efect de pârghie prin acest fond de garanții. Deci, iată un dublu beneficiu, după cum spuneam. Și cum uh, ne gândim și la reducerea șomajului în rândul tinerilor, poate că am putea folosi aceste fonduri în mod simplu, astfel încât companiile să nu mai trebuiască să plătească cotizațiile pentru asigurarea socială în cazul în care angajează tineri. Mulțumesc. Dank u wel. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, cred că ne aflăm aici uh, cu toții, cei care suntem aici, suntem prietenii coeziunii. Și nu știu ce s-a întâmplat cu acea scrisoare a celor opt state membre care spuneau că, ok, s-a făcut îndeajuns pentru regiunile sărace, gata, să-i punem capăt. Însă aici nimeni n-a prezentat o astfel de idee. Deci poate ar trebui să facem ceva la nivel național, ar trebui să facem ceva cu dezbaterile pe care le avem la nivelul parlamentelor naționale. Poate că, de fapt, cu toții avem nevoie unii de alții pentru a ajunge de un, la un acord în ceea ce privește macrocondiționalitatea, dacă o dorim sau nu și dacă o dorim, atunci să vedem cum o putem implementa. pentru că nu poți conecta între ele elemente care n-au nimic de a face, indiferent că e vorba de politică națională sau europeană. Acest lucru se aplică și contractelor de parteneriat la nivel național. Dacă te afli într-un parlament regional, de exemplu, există lucruri care sunt acordate la nivel național și care după aceea ți se impun. Iar caracteristicile acestei politici este tocmai aceea unei guvernanțe multinivel. Cu toții avem nevoie unii de alții și trebuie să dezbatem lucrurile între noi. De multe ori lăsăm deoparte elementele cele mai importante. În principal, salutăm prezentarea făcută de comisie, pentru că comisia a dat dovadă de mult curaj în felul în care a prezentat acest document în contextul actual. Această politică acoperă întreaga Europa și reprezintă o abordare globală, coerentă. Sunt sigur că a fost nevoie de mult timp la Comisia Europeană pentru a se ajunge aici. În urmă cu doi ani se vorbea foarte mult de fonduri pentru climă, pentru energie, pentru apă și până la urmă nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Iată ce se întâmplă cu agenda europeană într-o lume în continuă schimbare. Nu a existat destul, destui stimul, nu a existat destul avânt, iar programele uh, inițial acceptau orice. Acum, într-adevăr, ne putem centra mai mult și putem ține cont de valoarea adăugată pe care Europa dorește să o aibă pe termen mediu și lung și îmi place această idee. E vorba de strategia Europa 2020. Și același lucru se aplică și pentru guvernanța financiară și economică. Fie ești de acord și tocmai asta încercăm să facem aici, fie nu. Și dacă ești de acord, atunci înseamnă că trebuie să analizezi situația, să vorbești despre management și despre coordonare. Și aș vrea să fac câteva comentarii. Sunt absolut de acord cu antevorbitorul meu din partea Senatului italian. Atunci când vorbim despre tineri, când vorbim despre noi locuri de muncă, dacă reușim să-i ajutăm, atunci e foarte bine. În felul acesta putem revigora sistemul. Și un alt comentariu. În această dimineață, Comisia a votat fondurile de vecinătate, fondurile destinate țărilor vecini, vecine care nu sunt încă membri ai Uniunii Europene. Și am văzut că proiectul la frontierele externe este Mm, unul plin de probleme. Nu e vorba de o cooperare totală între statele membre. Și vedem că, practic, banii nu sunt alocați acolo unde ar trebui. Există, există multe proiecte, proiecte mari în Ucraina, de exemplu, și acei bani au fost pierduți în administrație. Am, însă dacă avem proiecte la nivel local, de exemplu un spital care lucrează cu altul, atunci proiectul poate funcționa. Într-adevăr, avem uh, multe comentarii și întrebări pentru domnul comisar, așa că am să-i dau cuvântul acum domnului Han. Mulțumesc, Danuta. Aș vrea să răspund acum în limba mea maternă. Mulțumesc pentru toate aceste luări de cuvânt care au fost constructive chiar și când conțineau uh, puncte de vedere foarte critice, pentru că în procesul de dezbatere este necesar și de, să avem opinii critice. Dar mi se pare imposibil acum să răspund la toate întrebările, de altfel vom mai avea timp să ne întâlnim. În legătură cu anumite lor de cuvânt am constatat că au existat și neînțelegeri. Pentru că uh, s-au făcut referiri la proiecte care în varianta finală nici nu se mai uh, regăsesc. Dar asta se întâmplă atunci când multă lume uh, lucrează la elaborarea unui document și la un moment dat uh, transpiră anumite informații care în cele din urmă nici măcar nu mai sunt preluate în varianta finală. Deci chestiunea cu TVA-ul, de pildă, a fost deja rezolvat uh, uh, și um, în momentul în care ea uh, poate fi returnată, evident că nu mai poate să devină parte a unui instrument de finanțare. Dar pe de altă parte, multe aspecte legate de flexibilitate a conținutului uh, urmează să fie rezolvate și în cadrul culturii dialogului pe care o promovăm în instituțiile noastre, cred că vom ajunge la uh, un numitor comun. Spuneam deja că am participat în uh, sudul Franței la o conferință regională și eu vreau să mă țin de promisiuni. Deci, cred că și Comisia Regii va putea să îmbrățișeze asemenea propuneri și Peter Berkovic, de altfel, care face parte din echipa mea, va participa la asemenea întâlniri. El a participat la elaborarea documentului și va putea și la rândul lui să vă ofere lămuriri. Doresc de altfel să mulțumesc și colaboratoarelor și colaboratorilor mei, um, pentru că a fost o perioadă de activitate deosebit de intensă într-un domeniu politic uh, care se bucură de interesul multor colege și multor colegi. Uh, și uh, tocmai de aceea provocarea a fost corespunzător de mare pentru a găsi echilibrul necesar între tot ceea ce înseamnă așteptările dumneavoastră. Dați-mi voi să spun și că pe uh, site-ul uh, direcției noastre uh, generale se găsește versiunea care a fost adoptată. Deci, și ca atare, vă invit să consultați și această versiune. Dar, repet, disponibilitatea mea și a colaboratorilor de a vă sta la dispoziție de câte ori este nevoie pentru discuțiile care încă sunt necesare. Și poate că mai fac o observație, pentru că mulți uh, au avut întrebări, preocupări de acest gen. Și este o întrebare care apare și în discuțiile oficiale. Chestiunea condiționalității macroeconomice vă rog să țineți seama de faptul că și noi și în interiorul Comisiei trebuie să ajungem la un numitor comun. După aceea, de-a lungul lunilor, uh, s-au dezvoltat și uh, anumite uh, elemente care trebuie în continuare avute în vedere. Și unele lucruri, atunci când veți studia documentul, poate o să sune mai complicat, dar încercați să aprofundați lucrurile și o să vedeți că aplicarea acestei condiționalități macroeconomice este considerată doar ca ultima rațio, acolo unde toate celelalte măsuri uh, nu se pot dovedi uh, a fi eficiente. Iar în situația actuală vreau să vă spun că macrocondiționalitatea nu va fi aplicată în Grecia, de pildă, pentru că dacă o țară, din punct de vedere economic, ajunge în dificultăți, um, Există discuții cu Comisia, se fac propuneri din partea Comisiei care sunt analizate și de către Consiliu și după aceea um, se elaborează un cont accept în legătură cu ceea ce trebuie făcut. Iar dacă țara membră va fi de acord, atunci în niciun caz nu va fi declanșat acest mecanism de sancțiuni. Parlamentul European și Consiliul tocmai au adoptat pachetul celor șase măsuri legislative, six-pack, și mai ales pentru statele membre ale zonei euro este prevăzut un mecanism de sancțiuni. Este vorba de 17 state membre ale zonei euro, poate că numărul va crește, dar eu cred că la un moment dat nici nu va trebui să existe o linie de demarcație între zona euro și statele care nu sunt în zona euro. Dar până atunci, cred că și de dragul echității trebuie să existe acest mecanism de sancțiuni. Dar și el va fi, cum spun, ultima rațio. Și sper să nu fie nevoie niciodată să-l aplicăm în practică. Cine uh, cunoaște lucrurile și evoluția ultimilor ani, va ști că um, mecanismele de sancțiune nu s-au prea folosit. Und ich darf nun Peter Berkowitz bitten, an meiner Stelle hier... Vă rog să discutați și cu colegul care îmi va lua locul aici. Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Mulțumesc și președinției poloneze. Aș dori să mulțumesc președinției poloneze care a manifestat o abordare implicată. Președinția poloneză face într-adevăr ceea ce este firesc și trebuie să fac. Mulțumesc! Uh, like to... yeah, Peter Berkovitz uh, a vorbit, care a coordonat întreaga activitate pregătitoare cu privire la acest cadru de reglementare al politicii de coeziune. Aș dori să trec la următorii vorbitori de pe lista noastră, domnul doctor Helmut, Helmut Markov de la Bundestagul Germaniei. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Viitorul politicii de coeziune este mai ales pentru regiunile din partea de răsărit a Germaniei importantă. Pentru că în procesul de transformare de la unificarea din anul 1990, toate fondurile au jucat un rol enorm pentru a însoți acest proces de transformare într-o manieră pozitivă. Și probabil că în perioada următoare toate landurile răsăritene nu vor mai face parte din <clears throat> zona statelor care se numără în categoria obiectiv 1. Este nevoie de consolidare bugetară, dar trebuie să stimulăm și dezvoltarea durabilă prin intermediul politicii de coeziune. Și cred că mai ales politica de coeziune poate să joace acest rol pentru că este concepută pe termen lung și ca atare nu trebuie să reacționeze la modificări de moment. În ce privește degresivitatea, bineînțeles că înțelegem că există preocupări, dar degresivitatea, inclusiv în ce privește partea de cofinanțare, ar trebui să fie evitată pentru că statele care nu mai dispun de mijloacele financiare necesare, care nu pot să găsească uh, fonduri de cofinanțare mai mari, nu vor putea să acceseze acești bani. Eu am o viziune specifică landului Brandenburg. Raportul de cofinanțare pentru uh, regiunile cele mai dezavantajate nu ar trebui să scadă sub 75% pentru că la o scădere sub 75% apare pericolul ca această cofinanțare națională sau regională să crească atât de mult încât să nu mai devină posibilă. <clears throat> și regiunile care uh, acum ies din această uh, categorie 1 de altfel, nici nu știm exact uh, ca de ce criteriile propuse de comisie trebuie chiar acceptate în ce privește aceste categorii. Ar trebui să păstreze totuși procentajul de cofinanțare de 75%. Pentru că este nevoie de o stabilizare pe termen lung. Asta înseamnă că în perioada următoare, regiunile care sunt categorisite ca fiind phasing out să beneficieze de același tratament ca și regiunile care sunt în Germania Leipzig, Brandenburg, Sud-Vest, pentru că ele în clipa de față sunt un fel de motor al dezvoltării și dacă acest motor al dezvoltării nu va mai primi carburantul necesar pe viitor, dacă nu va fi stimulată dezvoltarea industrială, dacă în continuare nu va fi valorificat potențialul uh, universitar, dacă nu vor fi stimulate locurile de muncă, aceste regiuni până la urmă vor da din nou înapoi. Vă rog să aveți în vedere aceste considerații și mulțumesc foarte mult. Iar acum, pentru trei minute, François Alfonsi. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Acest document prezentat de către comisarul Han este bun pentru noi din mai multe puncte de vedere, prioritățile, eficiența energetică, politica urbană și, în plus, este un document care prezintă o evoluție a politicii de dezvoltare regională și a politicii de coeziune către o nouă arhitectură. Ceea ce ne interesează pe noi este că această viitoare politică de coeziune să se întoarcă spre o reglementare la nivel regional și nu doar să depindă de un mecanism de nivelare. De aceea, aceasta trebuie să fie organizată astfel încât să se asigure tratament egal pentru toată lumea. Regiunile sunt intermediare din punct de vedere financiar pentru viitoarea programare. Sunt intermediare și din punct de vedere al plafonului de finanțare și al ajutoarelor acordate. Trebuie să fie intermediare și în ceea ce privește flexibilitatea programelor. Un alt punct asupra cărora, căruia avem întrebări se referă la a, uh, regiunile ultraperiferice care sunt foarte puțin populate. În tratatul de la Lisabona nu exista această diferențiere. Și atunci ne întrebăm dacă insulele și zonele muntoase au dispărut, ele fiind prezente în tratatul de la Lisabona, rămânând doar aceste regiuni ultraperiferice și în felul acesta reducând solidaritatea care uh, exista înainte. Un alt punct, cooperarea teritorială, o îmbunătățire a finanțării cu 30%, este mai puțin decât ne așteptăm, dar oricum este o creștere semnificativă. Cooperarea teritorială trebuie să evolueze și printr-o voință puternică din punct de vedere politic și dorim să se introducă o strategie macroregională în această definiție. Un ultim punct, noi dorim ca parteneriatul UE regiuni să fie principalul parteneriat al politicii regionale și credem că există o contradicție aici cu mecanismul de sancțiuni prin condițiile macroeconomice. Cum uh, putem reproșa regiunilor problemele economice care apar aici? E o problemă pe care nu o înțelegem și asupra căruia, căreia sperăm să revenim. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Lino Dulio, din partea uh, Comisiei pentru Bugete din Italia. Această Mulțumesc pentru această ocazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă refer la ce a spus uh, domnul comisar și anume o încredere renuită. Cred că merită aici să ne amintim ce a spus prof, președintele Prodi, a spus când a fost uh, președintele comisiei. A spus uh, studenților că Europa reprezintă cea mai mare piață și cel mai mare exportator din lume, cu cele mai mari venituri din lume, însă în mod separat. Pe de altă parte, toată lumea este prea, fiecare individ este prea slab ca să facă ceva. Prodi vorbea atunci despre cele mai, mare, cele mai mari niveluri de venit, eu știu, Milan, se referă la Milano, Florența, Genova, care într-adevăr se aflau în primul rând în trecut ca economie, știință, pentru că atunci, însă, însă acum în Europa nu mai putem să facem ca aceste stătulețe să rămână în continuare cele mai importante din Europa, așa cum erau înainte. Ele au despărut despre, de pe radarul european. Însă, dacă ne unim, avem o capacitate tehnologică uriașă și putem să implicăm pe tineri în toate aceste eforturi. Însă, dacă mergem pe drumuri separate, nu vom avea același succes. Vreau să spun așadar cât de importante sunt fondurile de coeziune și pentru că am ocazia să vorbesc acum despre aceste lucruri, aș vrea totuși să relev câteva puncte de critică. Părțile separate ale mozaicului reprezintă sursa problemelor și nu întregul. Dacă 40 de miliarde merg la facilitatea uh, europeană uh, au, și au fost eliminate, e un, e un mare păcat. Aceasta este, de fapt, uh, o gândire de limită. Dar dacă ne uităm la lucruri în, în perspectivă, în imaginea de ansamblu, lucrurile nu mai stau la fel de bine. Este vorba de o modalitate forțată de a obține consimțământul statelor membre. Cred însă că este pentru că avem nevoie de mai multe resurse proprii. Bugetul comunitar reprezintă acum doar 0,9% din PIB-ul um, din PIB-ul european. Apoi o altă, un alt punct pe care vreau să-l relev, regiunile de tranziție. Mulți s-au referit la acest subiect, vorbind despre cele 39 de miliarde. De ce avem nevoie de această nouă categorie? Și o, cu o reducere de 30% în obiectivul de convergență, 59 de regiuni implicate. Deci, Trei sferturi din aceste 70 de miliarde sunt concentrate în cinci state, așadar nu foarte puține state membre vor, vor beneficia. Deci cinci state cu 75% din a, acest fond de tranziție. Această situație nu mi se pare cea mai bună. Se pare că avem aici un, un punct limită. Ce încearcă oamenii să facă de fapt? Este să acorde resurse mai mari țărilor celor mai dezvoltate. Un fel de just retur din bugetul comun comunitar. Poate greșesc, însă cred că este vorba de o uh, o utilizare a fondurilor de coeziune ca o redistribu- redistribuire a resurselor. Și știm de fapt că nu este vorba de o redistribuire a resurselor între regiuni, ci este o politică ce intenționează să, dezvolte, să încurajeze dezvoltarea regională și solidaritatea în cadrul Uniunii. Nu putem să avem o uniune de tip Barroso și una competitivă, mai competitivă decât dacă avem o coeziune internă puternică și, în ultimul rând, macrocondiționalitatea condiționalitatea macroeconomică a fost menționată aici ca fiind de ultim, un ultim resort. Sunt uh, ușor uimit pentru că, din motive structurale, ar putea exista un efect asupra planificării economice și politice, deoarece ai putea extrage resurse de la statele membre care nu aplică unele, uh, unele măsuri, dar dacă privim politica în, în ansamblu și creșterea, Pur și simplu aceasta ar deveni o declarație retorică. Ar fi probabil vorba de o stea uh, funerară pe propriul nostru mormânt. Am făcut o metaforă aici. Vorbind de guvernanță, este vorba de controlul uh, în diferite state membre cu diferite angajamente și obligații, dar aceasta este o abordare neprietenoasă. Nu ajunge să spunem 20-20 sau dincolo de 20-20, pentru că discuția trebuie să rămână deschisă. Politica de coeziune se bazează pe motive de coeziune și nu este determinată de mecanisme externe. Ea nu poate funcționa sub alte reguli de guvernanță economică europeană. Nu așa trebuie să stea lucrurile. Și acest lucru este valabil pentru toate cele 27 de state membre. După cum am spus, cadrul este bun, însă mozaicul intern uh, conține problemele. Ne confruntăm așadar cu probleme mici, dar trebuie să, și care necesită progrese. Mulțumesc foarte mult din partea Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă președintă. Vorbim astăzi despre temele principale ale politicii de coeziune și se pare că decizia din zona euro din iulie anul cura, curent privind reducerea datoriilor nu a dus la rezultatele scontate și mi-e teamă că această criză gravă care traversează Uniunea Europeană eh, este din ce în ce mai greu de învins. Asta înseamnă că și competitivitatea în interiorul Uniunii Europene va deveni mai acerbă și s-ar putea ca unii să uh, poarte cea mai mare povară. Noi ne-am dori o îmbunătățire a lucrurilor în folosul lucrătorilor, dar acest lucru nu se întrevede. Uh, lucrătorii în clipa de față în Grecia trebuie să uh, facă mari economii și chiar și drepturile lor sunt afectate. Programele comunitare în mare parte au dus la situația din Grecia, pentru că de câștigat a avut marele capital, în timp ce țara ca atare a înregistrat deficite. Politica de coeziune despre care vorbim astăzi, din păcate, nu face decât să ajute uh, marile monopoluri să supraviețuiască, în timp ce regiunile mai puțin dezvoltate nu mai au șansa să recupereze decalajul. Până și strategia 2020 este orientată spre uh, dobândirea de uh, tot mai mari profituri. Eu cred că băncile au avut în continuare profituri, deși au beneficiat de eh, bani din partea statelor. În clipa de față, noi constatăm că doar acele programe sunt stimulate care uh, vor sprijini acea politică care a dus, de fapt, la criza capitalului. Pentru că banii uh, uh, Uh, vin de fapt de la contribuabilii din Uniunea Europeană prin uh, bugetele de stat. Noi în același timp însă ne dorim ca Europa să devină din ce în ce mai verde. Deci, sutele de programe din Grecia Ehm, nu au fost în folosul cetățenilor. Tocmai de a- și acum cred că stimulăm proiecte care nu corespund neapărat necesității oamenilor. Urmează să se eh, modernizeze infrastructura, dar eh, eu cred că, eh, de fapt, ar trebui să luăm în primul rând măsuri sociale care să ușureze viața oamenilor. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. O intervenție din Portugalia acum. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această inițiativă. Cred că, în comparație cu alte întâlniri interparlamentare din trecut, putem spune că s-au făcut progrese pe drumul cel bun în ceea ce privește fondurile de coeziune și politica de coeziune. În primul rând, am observat că trebuie să avem reguli comune și instrumente comune de politică, deoarece dorim să devenim mai eficienți și mai eficaci. Apoi, regiunile de tranziție. În teorie, conceptul este interesant, dacă vorbim despre mecanismele de phasing in și phasing out. Însă, atât timp cât acest este, această categorie nu dăunează altor regiuni. Apoi, trebuie să avem o gestiune integrată a diverselor programe orientată spre rezultate, care să includă, să incorporeze mai multe fonduri. Dacă ne uităm la programele operaționale, din nefericire, a existat filozofia fondului unic, ceea ce n-a dus la cele mai bune rezultate. Deci, din de aceea trebuie să abordăm o filozofie integrată. Există mai multe provocări cu care ne, pe care trebuie să le rezolvăm. În primul rând, originea noii facilități uh, Connecting Europe. Trebuie să... Pentru că aceasta va absorbi multe fonduri de coeziune. și acestea s-ar putea să fie centralizate. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu, nu elimină, nu îndepărtează de scopul original. Apoi trebuie să avem politici de coeziune aliniate și strategia 2020, dar nu trebuie să uităm de coeziunea regională și de, de aspectele cum ar fi competitivitatea Matricea 2020 nu spune că există neapărat un scop la nivel regional, așa că s-ar putea să avem aici două logici diferite și sperăm că acestea să nu dăuneze în viitor politicii de coeziune, apoi un aspect practic, pragmatic, calendarul, programarea în timp, ce vom face în viitoarea, în următoarea perioadă de programare. 2007 începând cu 2007. În trecut însă instrumentele programului nu erau disponibile. Trebuie să ne asigurăm că nu va exista această discrepanță în programare Trebuie să ne asigurăm ca la data respectivă programele, instrumentele să funcționează. Mulțumesc foarte mult celor care doresc să plece. Trebuie să vă amintesc că există o recepție la, uh, după ce vom încheia întrunirea noastră. Trecem acum la domnul Eric Erickson din Suedia. Mulțumesc, domnule președinte politica de coeziune a fost foarte utilă. Suedia are un program de subsidiaritate. Documentul uh, urmează să fie tradus. Este interesant însă să ascultăm argumentele diferitelor state membre pentru că există diferite puncte de plecare și puncte de vedere diferite. De exemplu, dacă ne uităm la ecocondiționalitate în contextul agriculturii, credem că este un concept foarte util și ar trebui să existe o legătură finanscă, firească aici, la cofinanțare. Multe regiuni se descurcă bine în această privință. datorită eforturilor din interior, pe când în alte regiuni există nevoia de asistență de la nivel central. Și cred că trebuie să folosim aceeași politică în viitor. Apoi, colegul nostru din Italia a menționat un lucru acel prag uh, financiar, uneori băncile nu sunt gata să preia răspunderea de a își asuma această răspundere și atunci unele regiuni se pot prăbuși. De aceea este important să avem uh, măsuri de creștere a plafoanelor. Apoi este foarte important să se identifice nevoile, nevoile de asistență, de întrajutorare, pentru a dezvolta regiunile și țările din Uniunea Europeană europeană, pentru că există multă concurență din afară. Suedia este un, o țară care exportă mult și știm cât de acerbă este concurența. Apoi au fost aici puse întrebări, de exemplu, întrebarea legată de limitele temporale. Am înțeles că trebuie începute negocierile la sfârșitul lui octombrie și mă îndoiesc că acest lucru se poate întâmpla. Poate am înțeles eu greșit. Doresc o clarificare, pentru că, oricum, în primul rând, documentele trebuie traduse și apoi trebuie să avem timp la dispoziție ca să fie discutate în Parlament. Așadar, doresc o clarificare aici. Vreau să spun însă, mă bucur foarte mult că Comisia a ascultat toți vorbitorii. Așa trebuie să funcționeze Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Nu-l văd pe Mihai Tremapoulos, așa că ne întoarcem la Portugalia. Doamna Maria Elena Andre are cuvântul. Portugalia. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun că această inițiativă este excelentă și aș dori să Revin puțin la elementele, punctele cheie. Până acum am auzit, s-a spus aici, există trei grupuri de subiecte sau teme care trebuie aprofundate într-o asemenea dezbatere. Primul, toată lumea cred că va fi de acord, există mult consens în această privință, referitor la o evaluare pozitivă a ceea ce s-a făcut până acum în cadrul politicilor structurale în Uniunea Europeană. Probabil că acesta este singura politică de solidaritate eficientă în Uniunea Europeană, pentru că îi ajută pe oameni, pe cetățeni. Există însă și lecții pentru viitor. Mulți se întreabă despre valoarea adăugată reprezentată de Europa Politica de, co- de coeziune trebuie să fie tangibilă în continuare și să demonstreze ce poate face. Și dacă este bun modelul nostru de dezvoltare economico-socială pentru întreaga Europa, pentru țările care o reprezintă. Trebuie să oferim, trebuie ca Uniunea Europeană să fie mai, să fie mai credibilă și să câștige încrederea cetățenilor. Aici și aici parlamentele naționale au un joc, uh, au un rol foarte important de jucat. Trebuie să depășim um, egourile naționale dacă dorim să construim o Europa adevărată. Există și alte, există însă unele subiecte în legătură cu care există mai puțin consens. De exemplu, la ce ne așteptăm din partea politicii de, de coeziune din punct de vedere economic, social și economic, social și politic. Abordăm lucrurile în mod diferit, avem politici dife filozofii diferite. Și există o tranziție între politicile tradiționale pe care le-am avut în trecut și cele noi, faza, o nouă fază structurală în Europa. implementând obiective definite în mod comun la nivel european, un exemplu strategia 2020. Trebuie să avem însă mai multă flexibilitate în legătură cu atingerea acestor obiective. Ce înseamnă realitatea? Care este realitatea? Dacă dorim să avem mecanisme regionale care care înainte erau naționale. Și dacă dorim să implementăm toate aceste obiective și strategii, sunt de acord cu noua uh, abordare, cu noua strategie, dar trebuie să fim atenți. Trebuie să realizăm un echilibru adecvat între o abordare tradițională a solidarității cu noile priorități și noile provocări cu care se confruntă Europa, Uniunea Europeană și statele membre. Nu cred că 2014, când vom începe să să implementăm noul cadru, vom mai avea aceleași provocări. Dar avem în același timp cerințe urgente, imediate. Există aici două elemente de bază care stau la baza dezbaterilor noastre la nivel european și național, una legată de condiționalitate. Sunt de acord că trebuie să avem un caracter mai strict în ceea ce privește utilizarea, fondul, în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Sunt de acord, trebuie să existe mai mult control, mai multă monitorizare în ceea ce privește aplicarea lor, dar am îndoieli în ceea ce privește rezerva menționată mai devreme de comisar. Nu cred însă că putem să periclităm de două ori regiunile care sunt deja periclitate. Va, pentru că va exista un parteneriat între statele membre și comisie, ceea ce va depinde de mulți factori interni și externi. De aceea va trebui să alcătuim un răspuns, o reacție în care toate statele membre să vadă caracterul corect a ceea ce, se, ce este făcut. Apoi scăderea nivelului de concentrare la nivelul unor regiuni. Cred că, într-adevăr, aici regiunile mai uh, sărace vor avea de suferit Cred de asemenea că trebuie revizuită propunerea din punctul de vedere al unor punct de vedere holistic. Când vorbim de criza economică în Europa, aceasta depinde de, de mulți factori. Nu trebuie să penalizăm, să, să pedepsim re, regiunile mai sărace. Din partea Parlamentului European, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, a fost într-adevăr o dezbatere foarte interesantă și se vede că politica de coeziune a fost de succes în Europa. A, avut de, a dus beneficii pentru multe regiuni. Și în special în criza financiară și economică prin care trecem, e foarte bine să se revizuiască această politică de coeziune. O primă întrebare. Am văzut care sunt opiniile parlamentelor naționale Am avut 13 invitați și mai erau 14 care n-au venit, n-am înțeles de ce. Pe de altă parte s-a vorbit despre categoriile intermediare, o, un concept care a fost dezbătut uh, mult la nivelul Comisiei, la nivelul Parlamentului. Cei care sunt pentru această categorie sunt se consideră că sunt oarecum egoiști și că au motive îndoielnice pentru a susține această categorie. Însă, din motive de convergență, există o posibilitate de a oferi un ajutor pentru regiunile care au un PIB cu 75 până la 90% mai mic decât în uh, media europeană. În ultimul rând, din câte știu eu, din cunoștința mea în legătură cu regiunile, categorizarea acestor regiuni este destul de arbitrară la ora actuală, așa că mă întreb dacă există oarecare flexibilitate, dacă ne putem îndrepta spre regiuni pentru a redesena frontierele atunci când acestea nu reflectă situația economică a regiunii respective, dacă n-ar putea aduce beneficii economici această nouă categorizare. Mulțumesc și acum din par partea Parlamentelor Naționale, domnul Chiriacos din partea Ciprului. Mulțumesc! Aș vrea să vă mulțumesc pentru organizarea acestei întâlniri pentru această dezbatere în legătură cu viitorul politicii de coeziune. Impactul asimetric al fi crizei financiare a pus în pericol pe progresele care au fost înregistrate până acum de politica de coeziune. Mai mult decât atât, criza ne-a arătat că disparitățile regionale pot afecta obiectivele noastre comune. Ne având astfel o dezvoltare armonioasă a Uniunii. Actualele circumstanțe ne-au arătat importanța politicii de coeziune, care este nu doar un instrument pentru a face față crizei, ci și un instrument pentru o dezvoltare economică mai bună. Statele membre care au probleme financiare acum, pe lângă alte provocări cu care se confruntă, au așteptări rezonabile din partea acestei politici de coeziune. Printre aceste țări se află și țara mea, Cipru. Cipru, care a cerut fonduri din Fondul de Solidaritate după o explozie care ne-a afectat principala centrală electrică din țară. Mai mult, în urma acestei crize, șomajul, unul dintre elementele esențiale ale politicii de coeziune, a crescut în multe state membre și aceasta a pus și mai multă presiune asupra acestora iar datoriile publice în creștere descurajează investițiile și creează dificultăți suplimentare pentru îndeplinirea criteriului de cofinanțare pentru că toate proiectele uh, din uh, acest domeniu sunt cofinanțate. În acest sens, facilitarea participării capitalului din partea sectorului privat în politica de coeziune este esențială. Politica de coeziune reprezintă o parte integrală a strategiei Europa 2020 pentru a avea o dezvoltare durabilă, inteligentă și inclusivă. Fără uh, aceasta, această dezvoltare ar rămâne doar pe hârtie. De aceea e nevoie să se aplice prioritățile strategiei Europa 2020 cu o concentrare tematică în vederea atingerii unui nivel mai mare de coerență a politicilor europene. Ar trebui să acordăm o mai mare atenție acestui lucru pentru a nu submina nevoile specifice ale anumitor regiuni și capacitățile de gestiune ale autorităților locale în fiecare stat membru. Aceasta este în conformitate cu principiul de subsidiaritate și cu principiile create la nivelul parlamentelor naționale. Mai mult, caracterul teritorial al politicii de coeziune n-ar trebui să fie aplicat în vederea unei abordări sectoriale. E nevoie de o politică intersectorială. Aceasta este una dintre principalele realizări ale acestei politici. Ce pot face parlamentele naționale în acest sens? rolul nostru nu ar trebui să se refere doar la principiul de subsidiaritate, de evaluare și monitorizare, ci ar trebui să fie extins către obiectivele politicii de coeziune și către o eficiență a resurselor. Aceasta ar oferi un nou nivel de evaluare al impactului acestor politici. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Bercoviz din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc pentru comentariile foarte interesante și pentru întrebările pe care le-ați pus. Fără îndoială, nu voi avea timp să răspund la toate întrebările. Aveți uh, și acest cocktail care vă așteaptă la șase jumate, așa că voi fi succint. Primul lucru la care vreau să mă refer este implicarea regiunilor și aici aș vrea să fiu foarte clar încă de la început. Politica de coeziune este una care se centrează pe guvernanța multinivel și aceasta reflectă felul în care statele membre sunt organizate și așa va fi și pe viitor. Contractul de parteneriat este o garanție a acestei coordonări, însă nu înlocuiește ceea ce avem în ziua de astăzi. Referitor la regulament, am propus un cod de conduită pentru parteneriat care va fi adoptat de comisie și va fi aplicat statelor membre și partenerilor implicați. Cred că în felul acesta putem întări principiul parteneriatului în programul actual. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre sistemele de control și despre povara administrativă. Într-adevăr, aici trebuie să ajungem la un echilibru. Pe de o parte, avem costurile administrației naționale și regionale care gestionează bugetul. Pe de altă parte, avem responsabilitatea la nivelul comisiei în calitate de autoritate bugetară pentru că acești bani să fie bine cheltuiți. E un echilibru pe care trebuie să-l realizăm de fiecare dată și l-am introdus în propunerea noastră, am introdus niște mecanisme care ne pot ajuta. Nu există o soluție clară și simplă. Însă s-au propus mai multe simplificări pentru acea procedură a costurilor simplificate pentru a reduce numărul erorilor. Am propus și un sistem mai proporțional, atât în ceea ce privește evaluarea îndeplinirii condițiilor, cât și în ceea ce privește acreditarea. Și comisia se va implica doar când consideră că există un anumit risc și în sistemele de control când nivelul auditului realizat de comisie depinde de riscul evidențiat. Referitor la implicarea comunității locale, cred că aceasta este foarte importantă. Unul dintre dumneavoastră a menționat abordarea noastră și puteți vedea de asemenea în regulament că am propus o abordare care să țină cont de dezvoltarea comunității, pentru că e important să implicăm comunitățile locale. Am sugerat o rată de cofinanțare mai mare pentru aceste strategii. Dacă ne întoarcem la această problemă a regiunilor de tranziție, de ce am dorit să avem o nouă categorie a regiunilor de tranziție? Răspunsul este foarte simplu pentru noi. Considerăm că propunerea făcută este corectă, ținând cont de sistemul actual. Sistem actual în care toate regiunile care se află peste nivelul de 75% primesc aceeași sumă. Dacă avem regiuni care depășesc 250% din PIB, atunci aceasta primește aceiași bani ca o regiune care are 67% din PIB. Iată de ce s-a creat această categorie între 75 și 90%, care pare a fi rezonabilă. În plus, avem și acea rețea de siguranță prevăzută pentru regiunile care au ieșit din sistemul de convergență și care înainte se aflau sub pragul de 75%. Pentru aceasta am prevăzut nu doar o rețea de siguranță din punct de vedere al finanțării, ci și o rată de cofinanțare diferită. Și aș vrea să fac aici un comentariu foarte rapid referitor la rata de cofinanțare în regulamentul nostru am propus o continuare a sistemului actual. Întrebarea despre instrumentele financiare, o întrebare care a apărut de mai multe ori, ce putem face pentru IMM-uri din punctul de vedere al garanțiilor oferite. În regulament am prezentat o abordare mai globală asupra instrumentelor financiare, care credem că va permite o facilitare a accesului la finanțare, în special pentru IMM-uri. Și credem că aceasta va ajuta la dublarea sau chiar uh, triplarea fondurilor care sunt accesate pe viitor. Programele în vederea integrării. Credem că vom putea face mai mult pe viitor pentru integrare, deci ar trebui să utilizăm programele multifonduri. Însă n-ar trebui să fie o problemă dacă o regiune dorește să utilizeze doar un fond, însă dacă dorește să aibă un proiect multifonduri, atunci noi am încurajat acest lucru. Revenim acum la Europa 2020 ținând cont de abordarea centrată pe obiective. Noi vedem că pe viitor ne centrăm pe această strategie Europa 2020. În regulamentul nostru aceasta înseamnă, în primul rând, locuri de muncă, creștere economică și toate celelalte obiective ale strategiei 2020. Însă, felul în care se realizează acest lucru depinde de dumneavoastră, de statele membre, de regiuni, pentru a găsi soluții pentru a duce la toate aceste rezultate, incluziune socială, locuri de muncă, creștere economică și așa mai departe. Deci depinde de ce se întâmplă în statul membru sau în regiunea respectivă. Și aceasta va fi o parte importantă a negocierilor și a dezbaterilor pe care le vom avea în programele noastre. Aceasta în ceea ce privește valoarea adăugată a politicii de coeziune, care este esențială, pentru că Europa nu poate, nu-și poate atinge obiectivele dacă nu avem soluții locale și regionale. Acest aspect dorim să-l dezbatem pe viitor cu dumneavoastră. S-a făcut referință și la rezerva de performanță. Aceasta a fost evocată în ultimele săptămâni și acum avem un mecanism care este practic o rezervă la nivel național, o rezervă de fonduri care depinde de performanțele obținute la nivel național. Și după aceea, statele membre direcționează resursele către proiectele cele mai performante. Credem că este un mecanism care are rolul de stimulent și duce la îmbunătățirea performanței. Referitor la concentrare, e nevoie de un anumit grad de concentrare, însă acea concentrare trebuie să reflecte gradul de dezvoltare diferit al regiunilor. Tocmai de aceea am propus un nivel mai scăzut de concentrare pentru regiunile de convergență și am ținut cont aici și de fostele regiuni de convergență care acum au ieșit din această categorie și care erau sub pragul de 75% în perioada anterioară și care au totuși nevoi speciale. Ultima întrebare. Redesenarea frontierelor. Frontierele pe care noi le aplicăm și care sunt stabilite de Eurostat sunt stabilite de statele membre. Practic, acest lucru se decide între statele membre și Eurostat. Și dacă există o problemă, atunci statul membru respectiv trebuie să se adreseze direct Eurostatului pentru a schimba lucrurile. Ultimul comentariu pe care doresc să-l fac în legătură cu abordarea transsectorială. Credem că prin această, acest nou regulament oferim bazele necesare pentru o abordare transsectorială mai puternică, pentru o legătură mai directă între fondurile din politica de coeziune, un mecanism care să permită comunităților locale să aducă la oaltă toate fondurile existente într-un mod simplu. E vorba de un set de reguli care se aplică nu doar politicii de coeziune, ci și eficienței energetice și dezvoltării transporturilor. Deci există într-adevăr potențial, însă acesta trebuie realizat. În încheiere aș vrea să vă mulțumesc încă o dată să vă spun că este vorba de o nouă experiență pentru comisie, pentru că este prima oară când facem o propunere pe tema politicii de coeziune în această nouă procedură legislativă sub tratatul de la Lisabona și implicăm de asemenea și parlamentele naționale în această dezbatere care va continua. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Peter, Michael Schneider, care este la Comitetul Regiunilor dorește să intervină pentru câteva minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu vorbesc din partea Comitetului Regiunilor, ci din partea Bundesratului. Mulțumesc pentru că îmi dați voie să intervin. Aș vrea să mă refer la două aspecte. Bundesratul german săptămâna viitoare va emite un document de poziție legat de cadrul financiar multianual, iar în momentul în care uh, această poziție va exista și va fi adoptată, va fi tradusă pentru a fi distribuită și Comisiei Regii. Landurile din Germania au aceeași părere ca și Bundestagul și Bundesratul de la nivel federal, că uh, trebuie să respectăm principiul concentrării știu că s-a discutat în anumite cercuri, a avut loc o reuniune COSAC, uh, comisiile Eh, parlamentelor naționale eh, s-au întâlnit și au pus sub semnul întrebării această condiție. Dar trebuie să ne gândim că 72% din mijloace urmează să ajungă în regiunile dezavantajate și există 27 de regiuni care vor părăsi acest obiectiv al convergenței în perioada următoare. Dacă ținem seama de toate aceste aspecte, atunci cred că putem spune că propunerile Comisiei se concentrează pe eh, regiunile cele mai dezavantajate, exact cum ne propunem de fapt. Totuși, politica de coeziune va trebui să fie pe viitor o ofertă pentru toate regiunile. Pentru că există și această legătură cu strategia Europa 2020, iar politica de coeziune poate să facă foarte mult în acest sens. Nu se limitează uh, la cele mai uh, defavorizate regiuni. Deci trebuie să existe o ofertă pentru toate regiunile și, în principiu, toate regiunile, uh, chiar dacă în etape diferite, trebuie să poată să acceseze bani din fondurile structurale. Iar, în uh, ultimul rând, această problemă a tranziției Există regiuni de convergență în zilele noastre care, în baza unei evoluții pozitive depășesc acest prag de 75%. Deci există 16 regiuni uh, care sunt acum regiuni phasing out din uh, aceste stimulente de convergență. Iar noi, landurile, Bundestagul, uh, Guvernul Federal, suntem de părere că aceste regiuni, pentru o perioadă limitată, ar trebui să beneficieze și de niște stimulente de tranziție. În ce privește uh, criticile formulate, există um, această uh, definiție între 75 și 90%, pentru că și noi avem o abordare critică vis-a-vis de aceste criterii, pentru că stabilim într-un fel un nou obiectiv de stimulare și nu putem uh, vedea exact care este diferența logică în legătură cu criteriile de competitivitate care funcționează în clipa de față. Deci noi ne dorim într-adevăr și această plasă de siguranță, dar în ce privește acest obiectiv intermediar, cred că el necesită încă o examinare atentă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinta și stimați colegi, în felul acesta am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Aș vrea să vă mai răpesc două-trei minute, pentru că doresc să vă spun că peste un an ne vom întâlni din nou în această formulă. Am decis acest lucru astăzi în reuniunea Comisiei. În octombrie anul viitor dorim să ne revedem și sperăm ca în acel moment întregul proces în privind cadrul de reglementare să fie finalizat, inclusiv negocierile privind cadrul financiar multianual. Bineînțeles că regiunile, IMM-urile vor avea contribuții, dar datoria noastră este să stabilim un cadru legislativ, să stimulăm economia și să vedem și noile programe de investiții care să se bazeze pe politica de coeziune începând cu 2014. Și din acest punct de vedere, foaia de parcurs și respectarea ei este importantă pentru noi nu doar Comisia Europeană, dar și noi, Parlamentul European, secretariatul nostru, avem colegi care și-au luat notițe și-au urmărit toate comentariile dumneavoastră cu mare atenție și am primit deja uh, o primă versiune a comentariilor dumneavoastră în formă tipărită. Deci uh, vă asigur că noi ascultăm cu mare atenție ce vreți să ne spuneți, dar toți cei care doresc să mai aibă și contribuții scrise și doresc să ni le trimită, uh, să știe că vom aprecia foarte mult aceste contribuții, pentru că noi am declanșat acum această contribuție. Aveți și cartela galbenă și cartela privind uh, acest uh, cec de subsidiaritate în mâinile dumneavoastră, dar depinde foarte mult de ceea ce puteți face dumneavoastră în parlamentele naționale. Există și alte comisii în parlamentele naționale care se vor ocupa de negocierile pe probleme bugetare și de alte politici, dar contăm pe rolul dumneavoastră activ în parlamentele naționale și pe cooperarea dumneavoastră foarte activă cu guvernele naționale, pentru că sperăm ca cel puțin câteva dintre ele să asculte și vocea parlamentelor naționale. Deci aveți o putere de influențare la dumneavoastră acasă ceea ce este foarte important pentru noi toți. De asemenea, aș vrea să spun după cum am spus și la început, că am lucrat intens în ultimii doi ani uh, pentru a uh, ne pregăti pentru aceste negocieri. Am uh, colaborat cu Consiliul, cu Comisia Europeană, am pregătit o serie întreagă de rezoluții, au fost votate în plenară și uh, am colaborat cu alți colegi din Parlament care să uh, realizeze care sunt beneficiile politicii de coeziune. Deci avem și un uh, pact, uh, un grup de lucru pentru viitoarea politică de coeziune. Deci a fost un mare volum de activitate și, eh, de asemenea, am desemnat eh, raportorii care urmează să eh, analizeze propunerile și recomandările făcute de către Comisia. Avem raportori din partea PPE, Lambert Van Nistelrooy, Jan Olbricht și Joachim Zeller, din țările de jos, Polonia și Germania, din partea grupului socialist, Victor Boștinaru din România și Maria Irigoyen Perez din Spania și Constanțe Creu din Germania, iar din partea grupului liberalilor avem pe Erika Mann din Finlanda, dar fiecare raportor mare și raportor uh, din umbră din partea celorlalte grupuri politice, deci cei care doresc să colaboreze în interiorul propriei familii politice, uh, poate să găsească în uh, cadrul membrilor Comisiei Regii reprezentanți ai acestei familii politice cu care să colaboreze și absolut toate informațiile de care ați putea avea nevoie le găsiți pe website și Uh, următoarea reuniune pe care o vom avea peste o lună deja va începe cu un prim schimb de uh, opinii uh, pentru uh, viitorul cadru de reglementare. Deci uh, știm că ne așteaptă o activitate intensă, dorim să ne angajăm în această muncă și contăm și pe colaborarea cu dumneavoastră pentru că a face față acestei provocări de a determina o creștere economică în Europa uh, va fi nevoie de această colaborare și de valorificarea expertizei tuturor. Deci, uh, recepția va avea loc imediat cum ieșiți din această sală și închei aici întâlnirea. Vă amintesc că după Consiliul uh, condus de Polonia vor urma Danemarca și Ciprul care vor prelua președinția europeană și puteți folosi această ocazie pentru a vorbi și cu colegii din aceste parlamente. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit la această întâlnire și sperăm să putem continua această cooperare care a demarat sub auspicii foarte favorabile. Mulțumesc!